Aș vrea să vă urez în primul rând la mulți ani, un an foarte bun și un an foarte bun și pentru Europa, anul 2016. Sper că pentru toată lumea acest an a început foarte bine. Cel puțin pot să văd în sală că toată lumea arată foarte bine. Deschid reuniunea începând acum deci cu ordinea de zi și văd că nu avem uh, obiecții la ordinea de zi, astfel ordinea de zi este considerată adoptată. Aveți de asemenea și continuous în fața dumneavoastră cu procesele verbale ale reuniunilor din decembrie, din noiembrie, 7 decembrie și altele și, ca de obicei, tot ceea ce nu este um, obiectat, ceea ce nu se obiectează până la sfârșitul reuniunii, uh, considerat ca adoptat. Acum trecem la un, punctul 4, programul de lucru al Curții de Conturi uh, Europene 2016 și salut pe președintele Caldera și pe foarte mulți uh, deputați și foarte mulți membri din Curtea de Conturi pe care mă bucur să-i văd aici, pentru că deja în octombrie am discutat deja cu Curtea de Conturi despre programul 2016 și suntem foarte bucuroși, domnule președinte, să auzim acum introducerea dumneavoastră și ne bucurăm foarte mult că sunteți aici pentru ca să discutați cu noi programul de lucru. Bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată că m-ați invitat să vă prezint programul de lucru anual al Curții de Conturi Europene. Este o ocazie de care vreau să profit ca să vă transmit uh, cele mai bune urări pentru 2016. 2016 va fi un an care va pune la încercare Uniunea Europeană și instituțiile sale. Uniunea Europeană și statele membre se confruntă cu provocări cruciale pe termen lung și cu crize în derulare, printre care consolidarea economiei și a ocupării, obținerea de noi obiective sustenabile pentru dezvoltare și pentru mediu și, de asemenea, gestionarea migrației și combaterea terorismului. Din aceste motive, este esențial ca Uniunea Europeană să folosească cât mai bine resursele limitate pe care le are la dispoziție, atât pe plan legislativ cât și pe plan bugetar. Cu alte cuvinte, să amelioreze prioritizarea și performanța. Acestea sunt cuvintele cheie. Mai ales Cel mai bine s-ar atinge aceste obiective dacă am folosi uh, revizuirea la jumătate de parcurs a strategiei uh, noastre și a cadrului financiar multianual. Acestea sunt subiecte cheie pentru Uniunea Europeană. Programul nostru de lucru pentru 2016 reflectă această realitate. stabilește auditurile pe care intenționăm să le începem în 2016 și rapoartele pe care dorim să le publicăm în acest an. Încă o dată, ne vom respecta obligația de a realiza peste 50 de rapoarte anuale și, în plus, vom rămâne concentrați pe obținerea unui audit de performanță. Sigur că nu putem audita totul, nu putem raporta despre toate subiectele. Dorim să ne concentrăm munca asupra acelor domenii în care putem să obținem cea mai mare plus valoare. Pentru asta am identificat priorități de audit care să ne ghideze în munca noastră pe o perioadă de 2-3 ani. Din aceste priorități se inspiră subiectele rapoartelor noastre anuale. Pe baza lor se selecționează misiunile noi pentru rapoartele speciale și se aleg domeniile în care intenționăm să dezvoltăm pe termen lung experiență de audit și cunoștințe. În fiecare an ne actualizăm prioritățile, revizuind evoluțiile Uniunii Europene și, de asemenea, bazându-ne pe modul în care înțelegem noi necesitățile părților interesate. Pentru programul de lucru de anul acesta am beneficiat de un nivel de angajament mult mai mare decât până acum din partea comisiilor din Parlament. Fără microfon. Uh, that I've been able to attend before Am participat la reuniunile comisiilor anul trecut și sper să continu și pe viitor. Sperăm la Curtea de Conturi ca un astfel de dialog interinstituțional să devină o caracteristică permanentă a programului nostru de lucru, al procesului nostru de programare de acum înainte. În opinia noastră, o parte esențială a eforturilor noastre este ca materialele pe care le pregătim să fie cât mai relevante și cât mai utile, cu putință. Astfel putem identifica prioritățile de audit, putem selecționa subiectele cele mai relevante și putem determina sfera de aplicare a auditurilor specifice. Astfel, uh, nu vom lăsa așteptări ne neîmplinite. Anul trecut, în octombrie, membrii comisiei dumneavoastră au venit la curte și atunci v-am prezentat um, prioritățile noastre pentru 2016. Acum aș dori să subliniez câteva audituri specifice legate de aceste priorități, pe care vom începe să lucrăm în 2016. După cum am spus la început, ameliorarea economiei și crearea de locuri de muncă rămâne o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană. În ultimii ani am stabilit priorități pentru a audita măsurile de ocupare a tinerilor. De altfel, Colega mea, Iliana Ivanova, va prezenta cel mai recent raport de audit uh, din acest domeniu astăzi. Este următorul punct pe ordinea dumneavoastră de zi. În 2016 vom acorda atenție eforturilor de a ameliora economia prin consolidarea pieței interne și vom acoperi inițiative care au legătură cu agenda digitală a Comisiei. Intenționăm în special să începem auditul pentru a susține mobilitatea lucrătorilor, infrastructura uh, de mare viteză în bandă largă, rețelele feroviare și rutiere și de asemenea inițiativele de îndepărtare a obstacolelor din calea pieței unice și de asemenea de a ameliora reglementarea serviciilor financiare. Economia europeană se va dezvolta și va crește doar într-o atmosferă de guvernanță financiară și economică sănătoasă ceea ce va fi în continuare o prioritate de audit. În 2016, Curtea intenționează să facă rapoarte privind asistența financiară acordată statelor membre, de asemenea privind procedura deficitului excesiv și supervizarea agențiilor de rating uh, din Uniunea Europeană. În plus, Curtea intenționează să auditeze mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție prima dată și de asemenea va începe lucrul la evaluarea primilor cinci ani din aplicarea semestrului european. Politica energetică rămâne prioritară. În 2015 am publicat un raport special privind uh, piața internă a energiei și securitatea aprovizionării cu energie. În 2016 vom acorda prioritate energiei și climei, un subiect în legătură cu care dorim să facem o revizuire cât mai largă. Atingerea obiectivelor climatice are implicații importante pentru foarte multe domenii de politică tradiționale UE, unde sunt cheltuite fonduri UE. În 2016 intenționăm să raportăm cu privire la angajamentul global de a cheltui 20% din bugetul UE pentru activități legate de acțiunile climatice. De asemenea, dorim să analizăm specific politica biocarburanților, practicile agricole și uh, susținerea pentru energii regenerabile în zone rurale. Pe lângă toate acestea, mai avem o prioritate majoră de audit în 2016, azilul, migrația și securitatea. După cum Comisia dumneavoastră știe foarte bine, Derulăm acum un audit privind cheltui, cheltuirea fondurilor pentru migrație în statele din uh, sudul zonei mediteranene și din parteneriatul estic. Observațiile preliminare la ora actuală sunt uh, analizate și ținând cont de uh, interesul mare al Comisiei dumneavoastră pentru acest subiect în acest moment, le vom finaliza cât mai repede. De când am început auditul în 2014, Uniunea Europeană a primit un număr fără precedent de refugiați, dintre care mulți solicită azil. Uniunea Europeană și statele membre au luat măsuri pentru a răspunde acestei crize și mai multe măsuri sunt planificate pentru anul acesta. De aceea, Curtea intenționează să înceapă un nou audit în cursul acestui an, referindu-se specific la modul în care Comisia a reacționat la criza refugiaților – pe baza cunoștințelor despre politicile europene în acest domeniu pe care le-am obținut din auditul privind migrația. Tot în 2016 dorim să începem auditul privind instrumentele de protecție împotriva terorismului, măsurile de combatere a traficului de persoane și ajutorul pentru state care ar putea fi surse potențiale de migranți și de solicitanți de azil, cum ar fi Tunisia și Republica Centrafricană. Ca și în anii anteriori, intenționăm să începem să lucrăm pe, la un număr de rapoarte speciale pe teme legate de instrumentele principale ale Uniunii Europene de coordonare și implementare, respectiv strategia UE, programele de cheltuire de fonduri, agențiile și alte organe. În ceea ce privește principalele programe de cheltuire de fonduri, intenționăm să analizăm absorpția fondurilor europene, selecționarea proiectelor și corecțiile financiare în domeniul coeziunii și, de asemenea, schema de plată de bază din agricultură. În ceea ce privește entitățile UE, dorim să evaluăm performanța rețelei uh, mă scuzați, Agenției de Inovare și uh, Rețele și, de asemenea, inițiativele comune tehnologice din domeniul cercetării și, de asemenea, să realizăm o revizuire pentru Curtea Europeană de Justiție. De asemenea, prioritățile curții se vor reflecta în munca de audit uh, care stă la baza rapoartelor noastre anuale. În următorul raport anual vom include un nou capitol privind cadrul financiar multianual, rubrica Securitate și cetățenie și vom continua să acordăm uh, prioritate chestiunilor de performanță în raportul anual. În capitolul referitor la obținerea de rezultate prin bugetul european, intenționăm să raportăm cu privire la revizuirea la jumătate de mandat a strategiei Europa 2020 făcută de către Comisie și de asemenea să analizăm în ce măsură orizontul 2020 se bazează pe rezultate. De asemenea, vom raporta cu privire la chestiunile de performanță legate de auditul tranzacțiilor ce țin de uh, gestiunea partajată din capitolele relevante din raport. De asemenea, vom urmări evoluțiile legate de absorbția fondurilor europene și utilizarea instrumentelor financiare pe care le-am subliniat și în raportul de anul trecut. Doamnă președinte, stimați deputați, după cum bine se spune în programul de lucru al Comisiei pe 2016, această perioadă nu este una obișnuită în Uniunea Europeană și Curtea recunoaște acest adevăr. Până acum, m-am referit la prioritățile noastre de audit pentru 2016. Acum, cu voia dumneavoastră, aș vrea să spun câteva cuvinte despre măsurile pe care le vom lua pentru a ne ameliora noi performanța ca instituție. În 2016 va trebui să gestionăm schimbări semnificative în instituția noastră, progresând către reformele ce se înscriu în strategia noastră pentru perioada 2013-2017 la începutul lunii în curs, noul nostru model organizațional va intra în vigoare. A intrat în vigoare, de fapt. Considerăm că acesta ne va permite să ne gestionăm misiunile și resursele într-un mod mai simplu și mai flexibil în următorii ani. Eu cred în special că ne va permite să adoptăm rapoartele speciale pe care le vom începe în 2016 în într-un orizont de 13 luni, după cum se prevede în regulamentul financiar. Vă vom pune la dispoziție mai multe detalii despre implementarea strategiei noastre și de asemenea vă vom prezenta recomandările, recomandările făcute în cursul revizuirii în raportul nostru anual de activitate pe 2015. Doamnă președinte, stimați deputați, este o perioadă grea pentru Uniunea Europeană. Instituțiile europene trebuie să colaboreze pentru a rezolva problemele grave cu care ne confruntăm, fiecare prin propriile competențe și resurse, folosite în cel mai bun mod. În 2016, Curtea de Conturi intenționează să contribuie la efortul colectiv, punând în aplicare programul de lucru pe care am avut onoarea de a vi-l prezenta astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte, pentru această privire de ansamblu foarte impresionantă cu privire la această sarcină de lucru care vă așteaptă pe 2016. Noi, Comisia pentru Control Bugetar, am avut interes dintotdeauna să implicăm cât mai multe comisii uh, de resort în activitatea dumneavoastră și vreau să subliniez că aceasta va fi preocuparea noastră și pe viitor. La fiecare raport special e foarte importantă colaborarea cu toate comisiile importante. Noi invităm tot timpul comisii de specialitate care să participe la prezentări și le cerem de asemenea să participe cu expertiza lor la uh, respectivul dosar. Iar entuziasmul uh, ar putea să fie îmbunătățim, ca să spun așa eufemistic, însă cred că trebuie să mai uh, lucrăm la această colaborare. Mi s-a părut foarte bine că dumneavoastră ați fost prezent la conferința președintelor de comisii. Mi se pare un lucru foarte bun. De fiecare dată când începem ceva nou, trebuie să ne asigurăm mai întâi că toată lumea înțelege unde s-a ajuns și de ce s-a ajuns aici, pentru că toată lumea să înțeleagă și uh, de ce am luat aceste decizii. Nu pot decât să vă spun că suntem foarte serioși atunci când vă cerem să colaborați cu noi uh, și vorbesc aici și în numele Comisiei Agri. Dorim să colaborăm cu dumneavoastră din Comisia Agri. Aș vrea să vă pun câteva întrebări, pentru că ne aflăm acum înainte de revizuire la jumătatea perioadei a diferitelor programe și dumneavoastră n-ați spus nimic despre aceasta. Întrebarea mea este cum participă Curtea de Conturi la aceste uh, evaluări la jumătatea perioadei, dacă e vorba de o implicare uh, automată sau dacă e nevoie să vă trimitem o scrisoare pentru ca să vă implicați. Dacă trebuie să vă trimitem această scrisoare, atunci vrem să o facem imediat sau să vă cerem să vă implicați imediat. E clar că până acum nu au existat multe cheltuieli uh, în cadrul CFM, iar aceasta este o adevărată provocare la această evaluare încercăm să evaluăm un obiectiv care este încă destul de înceață. Însă pentru ca să putem să ne implicăm în procedură, e foarte important ca și Curtea Europeană de Conturi să ia câteva lucruri la cunoștință, să tragă niște concluzii, chiar dacă baza de date nu este încă destul de mare și nu este exhaustivă. Aceasta e prima mea întrebare. A doua întrebare pe care vreau să vă pun este că avem deja totuși o nouă componență în Curtea de Conturi Europeană. Chiar dumneavoastră ați spus că veți avea o nouă componență dimineața, o treime din staff cred că s-a schimbat. Dacă ne gândim la o întreprindere privată, când se schimbă o treime din angajații, aceasta aduce cu sine foarte multe provocări și foarte multe schimbări, cu siguranță. Poate puteți să ne spuneți ce faceți dumneavoastră pentru ca membrii care au fost noi aleși să, nu aleși să poată să participe cât mai din plin la activitățile dumneavoastră. Deci așa se întâmplă și la Parlament când vin uh, deputații noi, trebuie să fie implicați, fiecare trebuie să-și găsească locul și m-ar interesa să știu cum faceți dumneavoastră training on the job-ul. Ar fi interesant să vedem și uh, dacă ne puteți spune concret ce măsuri luați. Noi ne vom confrunta în curând cu noua metodă de lucru a curții de conturi pe camere. Aș vrea să știu dacă atunci când au fost sunt aleși membrii curții, trebuie să ținem cont de anumite competențe specifice. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns uh, anticipat. Thank you for, for... Mulțumesc pentru aceste întrebări, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult și pentru felul în care ați subliniat îngrijorările Parlamentului, nevoile Parlamentului, uh, ale Comisiei acesteia, dar nu numai, pentru ca să ne înțelegem și noi mai bine care sunt punctele și prioritățile care sunt importante pentru diferitele comisii. Cred că aceasta face ca activitatea noastră să fie mai relevantă pentru toată lumea și să folosim cât se poate de bine resursele acestea, care sunt resursele curții de conturi și care pot să fie folosite în cel mai bun fel pentru ca să profite și Parlamentul de ele. Aș vrea să subliniez că dacă se poate, prin conferința președinților de comisii, să găsim o manieră mai structurată prin care să beneficiem de aceste noi expertize mai devreme, ar fi foarte bine. Cred că luna aceasta sau în orice caz în prima parte a anului putem să începem un dialog prin care să identificăm concret cele mai importante subiecte pe care ar dori diferitele comisii din Parlament să le abordeze Curtea de Conturi sau să le abordeze mai bine pentru ca să țină cont mai bine de nevoile acestora. Am identificat revizuirea la jumătatea perioadă a actualului uh, cadru financiar multianual, și a programelor pe care le conține, aceasta este o oportunitate de aur, aș putea să spun între ghilimele, pentru noi. Pentru că prin această procedură putem să ne să analizăm mai bine managementul, gestiunea financiară la nivelul uh, macro, la nivelul Uniunii Europene. Când spuneam uh, anul acesta că trebuie să investim mai bine în fondurile europene, mă refeream la folosirea bugetului pentru ca să ținem cont de prioritățile majore, de provocările cele mai mari ale Uniunii. În același timp, însă, transformând acest buget într-un, într instrument mai flexibil, pentru ca să putem să-l adaptăm la prioritățile care vin și uh, pe percursul perioadei. Ceea ce încercăm noi și am, am produs deja un document uh, un docu- pe care îl vom pune la dispoziție în curând, am identificat trei piloni pe care ar putea să îi considere cadrul financiar multianual. Primul pilon ar putea să fie verificarea dacă avem obiectivele corecte și nevoia de a ne gândi cu adevărat la obiective. Al doilea punct se referă la felul în care se gestionează fluxul managerial, deci felul în care se poate simplifica, de exemplu, activitatea în care am putea să folosim uh, procesul de gestiune um, mai bună a fondurilor, uh, adresând aici și problema absorpției și uh, alte probleme în acest domeniu pe care le-am identificat în raport și în al treilea rând vrem să vorbim despre, despre transparență. Dacă ne uităm la CFM, este clar că acesta se pretează la crearea unor noi instrumente în afara bugetului și trebuie să ne asigurăm că aceste instrumente în afara bugetului, așa cum sunt ele, relevante, să nu poată să se aplice fără un control uh, corect. Trebuie, deci, să găsim uh, și alte instrumente care să se poată aplica aici. De când uh, a fost uh, planificată revizuirea de la jumătatea perioadei, care este planificată pentru partea a doua anului acesta, am uh, hotărât să ne uităm și care sunt elementele importante care ar putea să stea la baza acestor trei piloni. și, uh, de asemenea, să vedem cum am putea să oferim Comisiei experiența noastră prin auditarea pe care am făcut-o, să vedem care sunt uh, lecțiile pe care le putem învăța din uh, auditările trecute și care ar putea să ne ajute să țintim mai bine acele obiective de care vorbeam înainte. Și trebuie să vedem de asemenea și cum putem să folosim la maxim bugetul european din punct de vedere al rezultatelor și uh, al investițiilor care trebuie făcute pentru ca să creăm acea flexibilitate necesară în cadrul instrumentelor financiare pe care o menționam la început. Așadar, sper să putem să oferim toate aceste puncte pentru ca să putem iniția procesul cât mai repede și suntem gata să o facem colaborând, desigur, și cu consiliu, pentru că Consiliul este cel care este responsabil uh, pentru a vedea ce se întâmplă mai departe. În legătură cu reforma Curții de Conturi, impactul uh, reformei afectează staful, afectează membrii, indiferent de activitatea pe care o depun în această curte de conturi. În cadrul uh, reorganizării, pot să spun foarte simplu ce înseamnă aceste schimbări. Înseamnă că vom oferi resurse pentru ca să se poată îndeplini sarcinile și că nu căutăm sarcini care să dea un sens uh, unității de resurse umane sau de resurse financiare. Deci impactul asupra noului staff sau a staffului existent este evident și de aceea e nevoie de un program de, intro, de um, introducere, un program de prezentare, de exemplu, care să poată să, să, să asigure că um, lucrurile vor merge cât se poate de lin. Dar, uh, după cum spuneam, în anul acesta avem 10 membri noi, noi 9 în mai și unul venit în noiembrie. Și sper, și permiteți-mi să fac această observație, ca statele membre și Consiliul să fie gata să vină cu propuneri de candidați în cadrul calendarului uh, prevăzut pentru ca cei noi membri să poată să fie analizați pentru procedura care va urma de modificare din mai anul acesta. Am avut uh, procese foarte dificile în trecut la schimbarea membrilor și procedurile de numire au fost foarte greoaie de multe ori uh, repetându-se în fiecare lună, ceea ce n-a fost un lucru bun din punct de vedere al gestiunii instituției, fiind într-adevăr un obstacol în calea activității line. În același timp, suntem gata să-i primim pe acești noi membri și suntem și gata să-i integrăm uh, în cadrul curții de conturi. Faptul că am uh, văzut partea de organizare din această perspectivă facilitează, de fapt, lucrurile, pentru că avem mai multe cunoștințe, mai multă expertiză, din partea membrilor noi și deci vom putea să găsim acele sarcini pentru ei care să contribuie cel mai bine la activitatea curții. Avem un sistem pe camere, dar ne gândim și cum putem folosi la maxim expertiza membrilor, cum putem folosi la maxim sistemul de camere care însă pot fi mai flexibile, mai deschise și care ne pot permite să abordăm prioritățile mai bine. Deci discutăm acum uh, despre o reconfigurare a camerelor și noi membri vor putea să se integreze în acest nou uh, sistem și pe principiul că se poate învăța la locul de muncă, learning on the job, de care vorbeam înainte, perioada de adaptare va fi mai scurtă spre binele instituții, instituției și cred că toți uh, candidații vor putea să cunoască destul de bine toate laturile Uniunii Europene, inclusiv managementul financiar, încât să nu fie nevoie de mai multă introducere. Contează, desigur, aici și uh, contextul din care vine membrul, dar și provocările cu care ne vom confrunta cu toții anul uh, acesta și toate chestiunile care vor trebui rezolvate anul acesta. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Doamna Ayala Sender are cuvântul acum, este pe lista vorbitorilor prima. Sí, <clears throat> gracias, presidenta. În primer lugar, pues felicitarles. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau și eu să vă urez un an nou fericit și uh, cele mai bune urări pentru acest an 2016, care ne dorim să fie mai bun pentru cetățenii europeni în general, dar și pentru noi, să fim în stare să dăm socoteală în legătură cu banii cheltuiți cât mai bine. Domnule președinte al Curții de Conturi, vă mulțumesc pentru faptul că veniți cu o propunere concretă, cu elemente interesante pentru viitor. Vă mulțumim de asemenea pentru că dumneavoastră ne indicați modul în care Curtea de Conturi își modifică structura instituțională pentru a îmbunătăți tipul de produse pe care ni le oferă pentru activitatea noastră. Doamna președinte spunea că avem aici și președinți din alte comisii. Aș avea o întrebare prin care sper să soluționăm anumite probleme istorice, să zicem așa, ale comisiei noastre. Deci cum am putea lucra mai bine cu rapoartele speciale care uneori Uh, prezintă toate abordările asupra unui anumit subiect. Deci cum am putea să ne îmbunătățim uh, colaborarea noastră cu comisiile de fond? Pentru ca informațiile, recomandările și uh, toate ideile ce decurg de pe urma acestor audituri să poată fi îmbunătățite. Deci cum credeți dumneavoastră că am putea îmbunătăți această colaborare în anul 2016, deci colaborare cu comisiile de fond. Deci cum vom putea ajuta noi pentru a îmbunătăți impactul rapoartelor speciale. În al doilea rând, văd că din ce în ce mai mult începe să câștige teren ideea că nu lucrăm cu niște bugeturi punctuale, ci cu niște bugete care trebuie să marcheze niște tendințe. Și văd că și auditul efectuat de Curtea de Conturi ține cont de această evoluție, pe care o salut. Mă gândesc aici la revizuirea la jumătate de mandat, la închiderea unor programe din 2016. Sunt elemente foarte interesante pentru a vedea care e situația uh, anuală în momentul descărcării, dar să vedem de asemenea care sunt și tendințele, de exemplu, pentru aspectele energetice. Aș vrea de asemenea să știu cum am putea îmbunătăți împreună această comisie și Curtea de Coturi eforturile făcute în acest exercițiu de landscape. Din păcate, aceste eforturi nu au fost bine rentabilizate de această instituție și mă gândesc că am putea recupera anumite elemente din această muncă atât de specifică a Curții de Conturi. Și în ultimul rând, știu că vă ocupați acum foarte mult de un audit cu care să se concentreze pe rezultate. În acest sens avem și niște indicatori care recunosc, recunosc uh, rezultatele prealabile. Întrebarea mea este următoarea. Știu că dumneavoastră trebuie să vă coordonați atât cu Comisia Europeană cât și cu statele membre pentru a vedea cum anume pot fi măsurate lucrurile și cum pot fi identificați acești indicatori. Principala noastră îngrijorare e că există anumite domenii, am văzut-o, de exemplu, la, auditul, la audierea în legătură cu ancheta și cu programul Orizont 2020, dar și în cadrul celor de-a șaptelea program cadru, am fost surprinși de faptul că Există în continuare această problemă a erorilor, așa cum se întâmplă și în agricultură. Însă știu că există totuși interesul de a stabili noi formule. În domeniul cercetării, care nu prea apare în programul pe 2016, membrul corespunzător de la Curtea de Conturi ne-a uimit cu o opinie care sper că era personală. Ne-a spus că rata de eroare nu conta atât de mult și că puteam să nu ținem neapărat cont de această rată de eroare, însă eu sper că a fost o opinie personală din partea acestui membru. Sau poate că am înțeles eu greșit. Trebuie să dăm dovadă de coerență, deoarece tot așa cum le cerem noi agricultorilor și entităților locale și organizațiilor din societatea civilă, deci să fie uh, atenți, la fel trebuie să o facem și în cazul uh, cercetătorilor și marilor, uh, marilor uh, laboratoare. În orice caz, anul acesta e primul an când am avut și o surpriză. Am văzut că gestiunea indirectă se îmbunătățea, gestiunea uh, făcută de statele membre. Deci s-a îmbunătățit cât de cât. Uh, Bineînțeles, e loc de mai, bu de mai uh, bine, însă totuși aici s-a făcut un progres. Știți că pe bună dreptate noi ne-am concentrat mult pe gestionarea bugetului de către statele membre și entitățile naționale și anul acesta totuși am văzut că în acest domeniu, din păcate, lucrurile nu s-au îmbunătățit, ci din potrivă. Deci aș vrea să vă întreb dacă pentru anul 2016 avem posibilitatea de a aborda această situație uh, atât de îngrijorătoare. Vă mulțumesc. Domnule președinte. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru urările de bine. Pot să vă confirm că scopul nostru este să lucrăm în strânsă cooperare cu actorii implicați. Mă refer aici de la actorii implicați în Parlamentul European și uh, colaborarea cu toate comisiile sau uh, comisiile pertinente va ajuta, cred eu, să punem în lumină acele teme nu numai din perspectiva controlului bugetar, ci și din perspectiva legislativă. E nevoie de această abordare comună în Parlament și pe care o are Parlamentul, pentru că dumneavoastră înțelegeți procesul nu numai din perspectiva bugetară, ci și din perspectiva mai puțin financiară. Această împletire de două elemente este ceea ce face ca evaluarea acestui Parlament să fie mai de valoare în același timp, dumneavoastră faceți legătura între cele două elemente de care vorbesc, ceea ce aduce un beneficiu foarte mare, nu numai pentru Parlament ca legislator, ci și uh, din punct de vedere al transparenței procesului și transparenței mandatului Parlamentului. Cred că se poate spune aceasta despre anumite rapoarte, dar și despre revizuirea landscape, pentru că aceasta poate să aducă sub aceeași umbrelă activitatea pe care am depus-o până acum pe o anumită temă la un anumit moment. Și am încercat să discutăm cu instituții, cu Parlamentul și cu celelalte instituții pentru a vedea care sunt lecțiile pe care le-am învățat, care ar trebui să fie uh, considerate pe viitor, fie prin îmbunătățirea unor elemente ale politicii respective, fie prin schimbarea unor puncte care țin de construcția acestor politici sau de cadrul în care acționăm în uh, cadrul lanțului uh, transparenței sau uh, în legătură cu aspectele legate de managementul financiar. Ne interesează foarte mult acest landscape review pe mai multe teme. Am făcut foarte multe activități de auditare în ultimii ani care poate au fost deja abordate de către Parlamentul acesta, pe subiecte deja abordate, foarte multe prin intermediul unor inițiative legislative. Avem o Uniune Europeană pentru Energie, avem uh, un nou uh, scenariu pentru climatice în care Uniunea Europeană se implică foarte mult. Asta pentru a da exemplul pachetului climatic. Cred că ceea ce am putea să considerăm uh, că este noul noua abordare de revizuire landscape ne arată că experiența din trecut se poate implica mai bine în viitor, se poate folosi pentru ca prezentul să fie mai bun. Ați menționat această revizuire Landscape Review în cadrul transparenței, de exemplu, sau uh, al procedurilor și cred că scopul nostru prin, această revizuire a fost uh, să îmbunătățim transparența și să nu continuăm doar într-un cadru strict uh, bugetar și financiar, fără să ținem cont de aceste două elemente de bază, pentru că e nevoie de un control uh, al opiniei publice cu privire la folosirea și investiția uh, fondurilor, investirea fondurilor publice și avem curți la nivel național care verifică standardele de profesionalism, verifică ceea ce se întâmplă și încearcă să fie cât se poate de obiective. Acesta a fost ideea de bază pe care am vrut să o transmitem. Nu vreau să mai repet, repet încă o dată punctele esențiale ale acestei revizuiri, însă noi sperăm ca Parlamentul, atunci când va analiza noile procese legislative sau când va avea inițiativa de a discuta, de exemplu, Fondul European pentru Investiții Strategice, să țină cont de faptul că auditorii uh, v-au spus aceste lucruri uh, nu de mult și să țineți cont de toate aceste sfaturi atunci când se creează un nou instrument. Cineva în Parlament a pus această întrebare pentru că mi-amintesc că s-a discutat și despre rolul auditorilor când s-a conceput un astfel de proiect dar pentru noi e important să obținem conștientizare, iar legislatorul Parlamentului analizează subiectul, ceea ce face ca să trezească și deci interesul celor care vor să se informeze despre procesele respective pentru a vedea ce s-a întâmplat cu ele prin intermediul Parlamentului. Același lucru și pentru riscurile financiare de multe ori managementul sau gestiunea financiară pentru Uniunea Europeană, nu numai în bugetul Uniunii, ci și al instrumentelor sale, ar putea să, benefice de, să beneficieze de exact aceste nou abord, noi abordări. Când vorbiți de noi instrumente, gândiți-vă și la această parte de protecție a, acest, uh, a acestei perspective, chiar la adoptarea bugetului, când cerem votarea CFM-ului, când facem uh, evaluare la jumătatea perioadei, uh, noi, în calitate de auditori, cred că avem informații care sunt importante pentru dumneavoastră în calitate de legiuitor și nu numai în calitate de comisie de control bugetar, ci în calitate de instituție în care se creează legile. Și deci e foarte important să ținem cont de părerea dumneavoastră. Dacă ar fi să răspund la întrebare, trebuie să spun că nu trebuie să uităm că ceea ce am făcut până acum e bine, din acest punct de vedere, și câteodată să vă amintiți și de ceea ce a spus Curtea de Conturi, în sensul că trebuie să se vadă și perspectiva auditorului la fiecare instrument care se discută sau la fiecare măsură care se ia. the Commission has put forward the... Uh, în ceea ce privește indicatorii de performanță prezentați de Comisie în legătură cu bugetizarea în funcție de performanțe, acești indicatori sunt uh, foarte utili pentru a măsura uh, performanța într-un mod uh, concert comun. Și bineînțeles că facem progrese în ceea ce privește această mișcare interinstituțională ca observator. Recent am primit o scrisoare de la doamna Georgieva prin care se cere implicarea tuturor membrilor din grupul de lucru. E important ca toate instituțiile, nu doar curtea și de comisia, să uh, înțeleagă care este de fapt miza, ce performanță trebuie măsurată și cum trebuie măsurată și cu ce instrumente. Toți actorii trebuie să aibă aceeași manieră de a înțelege care e miza și care sunt indicatorii cei mai indicați uh, la un moment dat. Ați uh, menționat rata de eroare în ceea ce privește cercetarea și poziția celui membru al Curții de Conturi. Nu voi face comentarii în această privință. Vreau doar să vă spun că avem o metodologie clară și transparentă pentru a măsura nerespectarea legislației. Și an de an vă spunem uh, care sunt uh, erorile cele mai probabile într-un anumit domeniu în funcție de standardele pe care le aplicăm. Avem aceste materiale, fie care sunt relevante sau nu. Noi uh, vă oferim cifrele într-un mod transparent. Pentru ca toată lumea să poată înțelege, da, ce e mm, greșit, ce nu e greșit, iar dumneavoastră, ca membri ai Parlamentului, poate considerați că o rată de eroare de 0,5% nu e deloc un semn bun de cheltuire corectă a banilor publici. Alții îmi spun că nu putem să dorim aplicarea acestei rate, să dorim existența aceleași rate de eroare peste tot. Unii deci care au o atitudine mai tolerabilă. Noi avem însă niște criterii clare, niște standarde recunoscute la nivel internațional și de fiecare dată acționăm uh, cu mult profesionalism când auditorii noștri recunosc, află că există această rată de oroare după întreg procesul de autorizare din partea comisiei, uh, oferim informații coerenți, coerente. Și coerența noastră vine din modul în care folosim și punem în practică standardele noastre problemele pe care le-ați menționat în legătură cu gestiunea partajată și cea directă. Întotdeauna sunt probleme în ambele tabere. Nu vă pot spune eu că problemele se află uh, exclusiv în statele membre. Nu, nu neapărat și comisia unor este responsabilă. Poate că problemele sunt diferite, au cauze diferite. Să luăm achizițiile publice. Peste tot sunt probleme în acest domeniu. Și e clar că trebuie să le facem față. Recent am, pro, am publicat și un raport uh, pe această temă, cerându-i Comisiei să acționeze în această privință, însă putem spune clar că trebuie abordate în general problemele pe care le avem legate de nerespectarea regulilor financiare. Pentru ca rezultatul final să fie cât mai corect, conform așteptărilor noastre. Și ajung la ce spuneam și adineaori. Avem nevoie de o nouă abordare în ceea ce privește modul în care investim banii. E nevoie de reguli simple și de o gestiune mai eficientă a fondurilor Uniunii Europene. Acestea sunt cele trei dimensiuni pe care noi v-am încurajat să puneți accentul. Indiferent de ce hotărâți să faceți în rest. Vă mulțumesc! Da mulțumesc, domnule președinte. Vom uh, urmări împreună ce se va întâmpla și vom vedea reacțiile la uh, intervențiile noastre mai intense. M-am trecut și pe mine pe lista de vorbitori, pentru că în fiecare an, când dezbatem programul de lucru al Curții de Conturi, pun aceleași întrebări, și anume mă refer la uh, personalul Uniunii Europene. Este o întrebare neplăcută și se referă la reformele care au avut loc. Uh, Ultima reformă a fost la 1 ianuarie 2014, poate că e prea devreme să vorbim despre ea, și cea reforma dinainte a fost la 1 mai 2004. Uh, ce a introdus, ce nu a introdus această reformă, nu știu, dar uh, funcționarii au opinii extrem de diferite despre efectele acestei reforme. Cred că ar fi foarte util dacă am uh, primi un document din partea curții care să ne uh, evalueze această reformă a statutului personalului Uniunii Europene care a intrat în vigoare la 1 mai 2004. Eu cred că ar fi foarte util să avem un astfel de document și uh, ne-ar permite să ne bazăm uh, procesul de reflexie pe niște idei concrete și de asemenea ne-ar ajuta la următoarea reformă, pentru că trebuie să ținem cont și de evoluțiile greșite din reformele anterioare. Deci, cum am zis la început, o spun de mulți ani, o spun și acum, pentru că cred că trebuie să rămân fidelă întrebării mele. Vă rog, domnule președinte. Într-adevăr, da, mulțumesc pentru întrebare. În 2014 a intrat în vigoare un nou uh, statut. Sigur că e foarte, e mai bine să lăsăm puțin timp să intre în vigoare prevederile și, desigur, când uh, vom trage niște concluzii relevante, le vom prezenta tuturor instituțiilor. Am făcut-o în anumite privințe nu am uh, ales, poate, statutul personalului ca subiect specific, dar uh, am analizat anumite aspecte. Trebuie să vedem uh, cum evaluăm anumite aspecte cele mai importante sau cele care nu au fost tratate în reforma din 2004. Cred că este necesar un dialog cu comisia dumneavoastră în pregătirea următorului program de lucru, ca să înțelegem exact care sunt punctele unde am putea ameliora procedura, în care am putea face un audit, de unde să reiasă concluzii relevante pentru revizuirea actualului statut al personalului. Se știe că unele elemente pot fi întotdeauna ameliorate. Dar uh, sigur că ar fi poate nevoie de mai multe clarificări în acest sens. În ceea ce privește prioritățile, pentru anul acesta noi încercăm să le uh, abordăm cât mai bine și începem deja o revizuire, un audit privind Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cerut de Comisia dumneavoastră acum mult timp. Și poate că acesta va fi un element pe care să-l ia în calcul Curtea. Poate că nu statutul personalului în sine, ca atare, ci unele aspecte din el, unele elemente care ar putea să fie relevante, um, analizate din perspectiva mai multor instituții și mă gândesc că acesta ar putea fi un subiect important pentru următorul an. Vielen Dank. Da Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de pe acum de următoarea uh, dezbatere. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere, pentru schimbul de opinii. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dar uh, cu ocazia acestui punct de pe ordinea de zi vreau să vă atrag atenția că la sfârșitul reuniunii noastre vă invităm la un cocktail în uh, sal, într-un salon din Parlament salonul deputaților ca să începem cât mai bine acest an 2016. Deci, mulțumesc mult pentru că ați sosit, pentru că ați participat la dezbatere și aici se încheie acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Prezentarea raportului acum găsesc privind Youth Action Teams Raportoarea este colega Ivanova și și dau cuvântul acum. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Aș dori și eu la rândul meu să vă urez tuturor un an bun, un an bun plin de succese în care să putem lucra pentru a obține o Europa mai bună pentru toți cetățenii europeni. Doresc să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și dumneavoastră, doamne președinte, care a facilitat uh, prezentarea acestui raport la prima reuniune cont pe anul acesta. Și doresc să-i mulțumesc și raportorului, domnul Vaughan, pentru documentul de lucru foarte cuprinzător pe care l-a pregătit pe acest subiect. Una din cele mai grave provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană este șomajul la tineri, și toate instituțiile europene împreună cu statele membre trebuie să își uh, concentreze eforturile pentru a trata această problemă gravă. Curtea a realizat o serie de audituri de performanță, punând accentul pe măsurile luate în acest domeniu. Iar astăzi am plăcerea de a vă prezenta concluziile celui de-al doilea raport special, care revizuiește uh, asistența acordată de Comisie pentru Youth Action Teams. Aș dori să vă dau câteva uh, informații generale cu privire la metoda de audit și la subiect. Crearea de Youth Action Teams a fost propusă de uh, comisie pentru cele 8 state care aveau în 2012 cel mai mare nivel de șomaj la tineri. Irlanda, Grecia, Spania, Italia, Lituania, Letonia, Portugalia și Slovacia. Obiectivul acestor echipe, care erau formate din experți naționali și din experți de la Comisie, era să utilizeze cât mai bine fondurile structurale UE, direcționând fondurile alocate din uh, perioada de programare 2007-2012 către proiecte care susțineau uh, șanse de angajare pentru tineri și, de asemenea, uh, alt obiectiv era să se faciliteze accesul la finanțare pentru IMM-uri. Am dorit să avem o nouă perspectivă asupra accesării fondurilor, asupra utilizării fondurilor și, de asemenea, s-a dorit un schimb de bune practici între statele membre pentru a putea fi realocate fondurile către proiectele care vor uh, avea să obțină cele mai mari efecte într-o perioadă cât mai scurtă. Subiectul este foarte important și are un caracter prioritar politic deosebit. De aceea, Curtea de Conturi a decis să facă mai multe audituri legate de uh, șomajul la tineri. În acest audit specific de care vă vorbesc, am analizat uh, anumite uh, măsuri care au fost uh, luate în ultimii ani, iar uh, garanția pentru tineret va face obiectul celui de-al treilea raport special, pentru că este încă în curs. În acest audit am analizat dacă redirecționarea fondurilor FSE a fost benefică pentru tineri în 2012 și dacă a permis obținerea de rezultate mai bune și mai rapide. Raportul conține o evaluare a rolului de consiliere al Comisiei în reuniunile uh, echipelor de acțiune pentru tineret. Am analizat dacă s-au folosit mai bine fondurile FSE astfel realocate și, de asemenea, am analizat monitorizarea și raportarea făcută de către Comisie pe tema echipelor de acțiune pentru tineret. Și am analizat, înainte de toate, rolul de consiliere al Comisiei. Per total am constatat că Comisia a oferit consiliere statelor membre, însă aceasta a fost limitată de calitatea și cantitatea de informație disponibilă. Această inițiativă nu a ajuns la nivelul de așteptări menționat la reuniunea informală din 2012 a Consiliului European și nici la înălțimea uh, speranțelor din uh, documentele privind FSE la vremea respectivă în care se vorbea de uh, aranjamentele de monitorizare pentru perioada de programare 2007-2012. Nu a existat o privire de ansamblu asupra măsurilor finanțate din FSE pentru ocuparea tinerilor, cu rezultate bune. Am descoperit în auditul nostru că Comisia a pregătit fișe generice pentru fiecare stat membru vizat, a coordonat reuniunile echipelor de acțiune pentru tineret și a contribuit la realizarea de concluzii pentru, privind realocarea fondurilor din uh, FS. Acestea au fost elemente pozitive, dar și ele s-au lovit de limite uh, legate de informațiile disponibile privind performanța FSE. Din analiza noastră reiese că, din același motiv, echipele de acțiune pentru tineret au făcut uh, propuneri limitate privind obținerea de rezultate mai bune și mai rapide pentru tinerii șomeri. Al doilea aspect pe care l-am analizat a fost rezultatul uh, real al inițiativei acestei. În conformitate cu uh, informațiile puse la dispoziție de statele membre Comisiei, 1,9 miliarde uh, de euro au fost puse la dispoziție până în iunie 2013. Toate statele membre au pregătit uh, planuri de acțiune pentru tineret, s-au ținut cont de acest element în programele naționale de reformă, deși în ambele cazuri a fost vorba de elemente generale am descoperit că Comisia nu a putut analiza dacă fondurile respective din FS i-au putut ajuta pe tineri mai mult în acest fel să-și găsească un loc de muncă, printr-o analiză a um, datelor furnizate în eșantioanele din statele membre. De asemenea, analizând informațiile puse la dispoziție Comisiei de către statele membre, ne-am dat seama că nu se poate evalua în ce măsură s-a ținut cont de nevoile grupurilor specifice de tineri prin uh, redirecționarea fondurilor din 2012. În al treilea rând, am constatat neajunsuri la monitorizarea și raportarea rezultatelor uh, echipelor de acțiune pentru tineret făcute de către Comisie. Comisia a cerut statelor membre să furnizeze date sistematic în conformitate cu aranjamentele FS și pe baza acestora a pregătit uh, informații de transmis Consiliului. A făcut și cereri ad hoc de informații uh, care să fie furnizate de statele membre, dar la modul facultativ. Comisia nu are, de fapt, un mandat uh, legal de a face uh, verificări de plauzibilitate și de fiabilitate. Chiar și pentru cele raportate în cadrul uh, FS, în cadrul uh, CFM, verificările nu au fost întotdeauna relevante. Informațiile transmise Consiliului au fost deficitare la, în ceea ce privește uh, fiabilitatea și uh, caracterul lor complet am identificat riscuri de informații non-fiabile sau incorrecte. În încheiere, în raport sunt și trei recomandări care se referă la uh, gestionarea așteptărilor de către Comisie pentru viitoare acțiuni în domeniul acesta, modul în care Comisia ar trebui să evalueze programele operaționale ale statelor membre în următoarea perioadă de programare și, de asemenea, uh, am cerut introducerea unor verificări minime de plauzibilitate și fiabilitate în comunicările Comisiei, în ceea ce privește datele. Noul cadru 2014-2020 uh, este o perioadă pentru care Comisia a rectificat multe din erorile din perioada anterioară, ni s-a spus. Noi uh, ne păstrăm uh, semnele de întrebare, sperăm în orice caz ca raportul nostru să fie util pentru comisia dumneavoastră și să asigure o mai bună gestiune a unor astfel de inițiative pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul raportor are acum cuvântul, domnul Vaughan. Mulțumesc, doamnă președinte! La mulți ani tuturor! Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc doamnei Ivanova de la Curtea de Conturi pentru raportul său. Știu că, ca și mine, a dorit să se asigure că realizează un raport echilibrat care să recunoască importanța șomajului la tineri și, de asemenea, să se asigure că banii cheltuiți uh, pentru măsurile de combatere a șomajului la tineri sunt cheltuiți în mod eficient. Sunteți de acord cu mine? Sunt convins, doamnă președinte, că șomajul la tineri e unul din uh, scandalurile vremii noastre. În unele state membre depășește 50% și uh, când vedem că media pe Uniunea Europeană este 20%, putem spune că e cu adevărat scandalos și trebuie să luăm măsuri pentru a rectifica această problemă. Sigur că a fost uh, și o consecință a crizei din 2008 și e important că la vremea respectivă am luat măsuri politice, sociale și economice pentru a reacționa la criză. De aceea, la momentul respectiv, Parlamentul European a susținut uh, inițiativa pentru tineret și, de asemenea, crearea echipelor de acțiune pentru tineret în 8 state membre. După cum uh, ați spus, ideea era să se realoce fondurile necheltuite din FSE pentru niște acțiuni specifice. În conformitate cu uh, datele Comisiei, în 2014 doar 1,9 miliarde de euro au fost realocate pentru inițiative pentru tineret și uh, raportul nostru a fost prezentat de uh, reprezentanta Curții de Conturi. E foarte important să ne uităm dacă aceste echipe de acțiune pentru tineret au fost eficiente și au creat rezultate care să fie utile pentru tinerii șomeri. Ați spus și dumneavoastră că în raport ați criticat mai multe uh, subiecte, respectiv uh, lipsa de asistență tehnică acordată de Comisie statelor membre. Ar fi fost necesară o prognoză privind realocarea bugetară, ar fi fost mai bună decât o analiză făcută ulterior și astfel statele membre ar fi putut uh, să răspundă mai bine la verificările făcute de comisie. Mi se pare important uh, că la vremea respectivă aceste echipe de acțiune pentru tineret aveau o mare valoare politică și uh, eu susțin multe din recomandările curții. Am făcut și eu câteva recomandări în calitate de raportor, doamnă președinte, în textul meu. De exemplu, cred că ar trebui să tragem învățămintele necesare din activitatea acestor echipe pentru că a fost o măsură introdusă uh, cam uh, din pripă și ar fi important să le analizăm cu atenție și să tragem învățăminte care să ne fie utile pe viitor. Ar trebui să ne concentrăm mai mult pe performanță și pe rezultate atunci când alocăm fonduri unor măsuri de combatere a șomajului sau oricăror altor măsuri, și trebuie să continuăm să acordăm un caracter prioritar șomajului la tineri, dezvoltând planuri naționale de acțiune, pentru că șomajul la tineri încă este prioritar. Este o prioritate în întreaga Uniune Europeană, mai mult în unele state membre decât în altele. Știu că și în Regatul Unit uh, șomajul la tineri e încă mai mare de 20%, deci trebuie să continuăm să acordăm un caracter prioritar acestei situații și trebuie să încurajăm statele membre să utilizeze fondurile disponibile la nivel european pentru a combate șomajul la tineri. Știm că uh, au fost menționate anumite state membre, mai sunt și altele care au ezitat să folosească fondurile disponibile și cred că ar fi important ca noi la Parlament să încurajăm statele membre să folosească fondurile pentru a combate această problemă. Mulțumesc. Domnul Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi, vă rog, să încep prin a-i mulțumi doamnei Ivanova pentru un nou raport foarte bun pe care tocmai îl uh, analizăm în această reuniune la nivel înalt în comisia noastră. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor Vaughan pentru eforturile pe care le-a făcut. Am citit atent documentul de lucru, cât și raportul special al Curții Europene de Conturi, care ambele au fost foarte interesante. Aș vrea să pun câteva întrebări care merg însă dincolo de raportul special. Raportul special are implicații pentru mai multe domenii pe care le-am discutat până acum. Una din chestiuni este că acele state membre care sunt cele mai nevoiașe uh, au și cea mai proastă capacitate administrativă și de multe ori aceste programe se concentrează pe gestiune și nu pe performanță. Se concentrează, de exemplu, pe conformitate, pe legalitate, dar și pe o rată foarte scăzută a erorilor, mai degrabă decât să se gândească la performanță. E vorba deci de o evaluare a programelor, a perioadelor uh, trecute de programare și mie mi-ar place să ne concentrăm mai puțin pe indicatori și pe cantitate, pentru că nu este suficient să raportăm despre numărul de persoane care au găsit uh, un loc de muncă, de exemplu de tineri, sau de un număr de contracte temporare care au fost uh, încheiate, pentru că tinerii au nevoie de rezultate durabile. Iată de ce Comisia Europeană ar trebui să alerteze la un moment precoce despre fondurile care nu au fost folosite. În primul rând pentru ca să nu se folosească după aceea acele fonduri în grabă la sfârșitul perioadei de programare. Dacă suntem informați la timp că mai avem disponibile fonduri, atunci putem să realocăm aceste fonduri mult mai chipzuit decât dacă le verificăm la sfârșitul perioadei de programare. Avem câteva dificultăți uh, foarte mari să combatem uh, șomajul la tineri, însă este clar că acesta este în coborâre. În Bulgaria, în ultimii trei ani, a scăzut cu 8 puncte procentuale, ceea ce se poate spune și despre alte state membre. Totuși, cred că această scădere este mai degrabă un semn de redresare economică naturală. Nu se poate atribui măsurilor pe care le-a luat Comisia. Suntem foarte înceți în implementarea reformelor pentru că avem progrese foarte lente în urma recomandărilor care au venit prin uh, semestrul european și cred că fondurile ar trebui să fie puse la dispoziție numai dacă se pot dovedi rezultate specifice, dacă rezultatele se pot măsura cu adevărat și de aceea pentru următoarea perioadă de programare ar trebui să respectăm cu adevărat principiul de finanțare numai în cazul în care aceasta este legată de reforme. Nu putem uh, să analizăm toate rapoartele din inițiativă în plenară, au fost peste 30 anul trecut, de exemplu, dar putem să creștem impactul acestor rapoarte din proprie inițiativă, creând, de exemplu, măcar un mecanism pentru selectarea rapoartelor pertinente, care trebuie după aceea să fie analizate la plenară și astfel am putea să ne concentrăm mai bine pe aceste rapoarte și acestea ar putea să contribuie mai bine la un impact asupra uh, Uniunii Europene în general. Mulțumesc foarte mult. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul pe acest subiect. Apreciez faptul că domnul director general s-a de la Comisia Europeană a venit aici pentru ca să discute cu noi, ceea ce este un avantaj foarte mare, pentru că de multe ori primim șefi de unitate aici care vin în primul rând uh, al armatei ca să fie împușcați fără să poată să se apere cu adevărat și mă bucur că ați venit dumneavoastră chiar. Însă citirea acestui raport ne lasă totuși cu foarte multe semne întrebări în ceea ce privește amploarea problemei și în același timp și măsurilor și mijloacelor neadecvate pe care le pune la dispoziție Uniunea Europeană și pe care le pune la dispoziție statele membre. Este foarte interesant, cred eu, că dacă punem aceasta într-un context mai larg, putem să tragem concluzii mai cumpătate. Nu putem spune că totul va fi perfect sau mai bine la anul. Așa cum sunt lucrurile proiectate în momentul de față, sigur nu va fi mai bine la anul. Deci poate că există o intenție reală de a face lucrurile mai bine. Domnule director general, în acest context vă dau cuvântul dumneavoastră. Da, mulțumesc foarte mult tuturor. Nu pot să, n-am putut să rezist la invitația pe care ne-ați uh, transmis-o, mai ales pentru că vreau să urez mult succes acestei comisii și curții de conturi pentru anul 2016. Am uh, de gând să spun ceva care cred că este evident pentru toată lumea, dar vreau să vă spun că aceste Youth Action Teams au fost create pentru calitate și s-a decis la Consiliul uh, European pentru uh, um, în cadrul statelor membre, așadar în reuniunea Consiliului, pentru statele membre să se folosească acest instrument și Digi Employment a avut foarte puțin timp să proiecteze și să planifice acest instrument. Am făcut acest instrument însă pentru că situația era urgentă și ni s-a spus că trebuie să redirecționăm fondurile pentru tineret, trebuie să găsim uh, o cale pentru a uh, Mm, folosi la nivel național aceste instrumente create la nivel european și că ar trebui de asemenea să evităm să ne gândim la modificarea cadrului juridic, ci trebuie ca aceste instrumente să fie disponibile în cadrul juridic existent. Asta este și ceea ce am făcut și pot să spun că am avut câteva rezultate pozitive și sumele de care s-a vorbit uh, în această reuniune sunt într-adevăr uh, foarte ușor de gestionat, iar faptul că și administrațiile naționale au răspunderea pentru ele este un lucru bun. Nu toate lucrurile au fost pozitive, e clar că am creat agenție, o agenție am creat, aceasta a creat mai multe dificultăți, dar cred că contextul este în general pozitiv. După cum spuneați, doamnă președinte, am învățat uh, totuși uh, din greșelile din trecut și uh, pentru perioada 2014-2020 vom uh, folosi această expertiză. E foarte important ca pentru noua perioadă să fi ținut cont de modificările făcute, de exemplu în ceea ce privește monitorizarea și transparența și fiabilitatea datelor colectate. Și aș vrea să închei spunând, dacă îmi permiteți, că de fapt acest exercițiu a fost întotdeauna foarte util pentru că prin intermediul acestui exercițiu am putut să gestionăm uh, inițiativa pentru tineret și garanția pentru tineret. Deci a fost un fel de prototip pentru garanția pentru tineret și pentru inițiativa pentru ocuparea tineretului uh, YOI. Uh, și în multe state membre mai ales în cele 8 state membre despre care vorbeam, uh, în care s-a aplicat Use Action Teams, lucrurile au mers mai bine. Nu vreau să spun că numai garanția pentru tineret și uh, inițiativa YOI a fost uh, cea care a contribuit la aceste rezultate pozitive, dar sigur au avut cele un rol important de jucat. Am înțeles din partea noastră a Comisiei care sunt modificările necesare, am înțeles concluzia curții și am folosit expertiza greșelilor din trecut în momentul în care am, folos, am creat uh, garanția pentru tineret și inițiativa și cred că acesta este un lucru bun. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult. Chiar mă gândeam, de exemplu, la această variantă, când ascult după summituri ce au decis din nou șefii de stat și de guverne, câteodată mai număr la degetele unei mâini deja propunerile concrete uh, oricum, dacă ar fi lucruri bune, s-ar fi făcut de mult și dacă ar fi mai mult decât ceea ce există și mai mult decât praf în ochi din punct de vedere al politicienilor, atunci probabil că ar fi arătat altfel proiectele lor. Mi se pare foarte trist că este așa. De multe ori se trezesc așteptări care nu sunt după aceea îndreptățit uh, gestionate. Doamna Ivanova, dorește, eventual dorește să mai luați cuvântul, vă rog. Foarte pe scurt, doamnă președinte, vreau să mulțumesc raportorului și uh, deputaților pentru comentariile pe care le-au făcut. Vreau să folosesc ocazia pentru a mulțumi Comisiei, în primul rând, pentru buna cooperare pe care am avut-o în cadrul acestui proces. Sper, așa cum am spus-o de mai multe ori, să putem învăța mai multe din acest exercițiu și sper că acest um, exercițiu să ne permită să tragem concluziile necesare pentru ca să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut în trecut pe viitor. Vom avea și un al treilea raport pe garanția pentru tineret. Sperăm foarte repede anul viitor să putem să publicăm acest raport și mă bucur foarte mult să vă putem prezenta în curând acest raport. Mulțumesc foarte mult și acum în final raportorul, vă rog. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Aș vrea să mă refer la câteva puncte pe care le-au menționat diferiții membri, de exemplu ajutoarele pentru YKT-uri. Um, în multe state membre aceste ajutoare au fost uh, adresate statelor care au probleme cu capacitatea administrativă. Într-adevăr, ați menționat acest lucru. Nu s-a făcut destul pentru a putea uh, ca statele membre să fie pregătite pentru a folosi fondurile care le-au fost atribuite. Sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să învățăm această lecție din trecut, așa cum a spus și Comisia. Simplul fapt că am avut uh, Youth Action Teams pe trecut, în trecut, în momente foarte importante și critice pentru șomajul uh, tineretului arată că vom ști pe viitor în perioade de criză să aplicăm măsuri similare și trebuie să ne concentrăm nu numai pe rezultate cantitative, proiectele uh, trebuie să primească finanțare și dacă găsesc o, o legătură directă cu măsurile uh, Uh, luate reformele făcute, măsuri extante, măsuri expost și sunt de acord cu dumneavoastră. Comisia are dreptate în acest sens și mulțumesc foarte mult doamnei Ivanova de la Curtea de Conturi pentru raportul său excelent. Da, mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. În ceea ce privește um, oportunitatea pentru tineret și garanția pentru tineret o să mai urmeze, putem spune doar va urma, pentru că va urma un nou raport și vom mai avea multe de discutat. O să vă spun oricum săptămână, uh, anul viitor dacă doriți același lucru ca acum. Oricum am terminat acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. E vorba de descărcarea de gestiune 2014, alte instituții. Vreau să vă atrag atenția că a existat un chestionar cu răspunsuri pentru Curtea de Conturi, Curtea de Justiție, CSCOR, um, doamn, uh, ombudsmanul și uh, altele și uh, raportor este domnul Cearnețchi care însă este bolnav și și-a scuzat, dar domnul Luisison a preluat rolul domnului Cearnețchi și va primi cuvântul primul, vă rog. <coughs> yes, and as you stated, Mrs. Chairman. Doamnă președinte, vorbesc uh, doar în numele domnului Cernețchi, de aceea mă voi limita la prezentarea întrebărilor dumnealui în legătură cu acest text și sper ca uh, dumnealui să ne poată urma, urmări și pe internet. Dumnealui întreabă ce eforturi suplimentare se fac pentru a reintroduce ținta de 90% în ceea ce privește cazurile în care se ia o decizie de admisibilitate într-un termen de o lună. A apărut această problemă deoarece s-au introdus uh, noi programe de management care au dus la întârzieri. Iertați-mă, am făcut o greșeală, ceea ce mi se întâmplă des după vacanță. De fapt, vroiam să dau cuvântul în primul rând uh, domnului secretar general și după aceea raportorului. Deci puteți să vă mai prezentați după aceea punctul uh, ulterior. Avem așadar următoarea ordine. Mai întâi Curtea de Conturi, domnul Muguruța, căruia urez uh, bun venit, mă bucur că ați revenit printre noi și vă rog, aveți cuvântul acum. Thank you very much, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați membrii ai Comisiei de Control Bugetar. În primul rând vreau și eu să vă urez un an foarte uh, bun și vă mulțumesc de asemenea că îmi dați încă o dată ocazia de a vă prezenta rezultatele uh, raportului anual al curții în ceea ce privește evaluarea specifică pentru cheltuielile administrative ale tuturor instituțiilor și organelor comunitare. În 2014, plățile legate de CFM s-au ridicat la 8,8 miliarde de euro, adică cam 6% din plățile totale efectuate în acest an. Aceste plăți conțin, în primul rând, cheltuieli pentru resursele umane, cum ar fi salarii, pensii și alocații. Și cheltuieli pentru uh, clădiri, energie, comunicații și TIC-uri. Pentru audiere, pentru audit, 129 de tranzacții au fost uh, analizate. Era vorba de cheltuieli administrative ale tuturor instituțiilor și organelor comunitare din cadrul rubricii 5 a CFM. Din aceste tranzacții, 113 aveau de a face cu Comisia, Parlamentul și SAE. Și acestea vor fi uh, analizate separat în comisia dumneavoastră. Celelalte 16 tranzacții se referă la celelalte instituții. Consiliu, Curtea de Justiție, Curtea de Conturi, ECOSOC și CEORE. Anul acesta nu am avut tranzacții legate de ombudsman și nici de um, observatorul pentru protecția datelor. În 2012 am uh, început o analiză detaliată în ceea ce oște recrutarea uh, personalului permanent și temporar pentru serviciile de um, achiziții, de exemplu. O facem printr-o abordare turnantă. Două sau trei instituții sunt examinate anual. În acest context, în 2014, am efectuat această evaluare la ECOSOC, la COR și uh, la Ombudsman. În 2015 încheiem ciclul de auditare a sistemului prin celelalte două instituții, SEAE și uh, Observatorul de Protecție a Datelor. Iar în 2016 vom încheia acest capitol pentru a, a pune mai mult accentul pe performanță. domnilor și domnilor, în 2014, rezultatele auditului au fost următoarele. Ca și în anii anteriori, evaluarea curții e pozitivă. Conchidem că aceste cheltuieli administrative nu sunt afectate de o rată materială de eroare. Mai concret, am aflat că 20 din cele 129 de tranzacții uh, analizate au fost uh, afectate de erori. Rata de eroare estimată e de 0,5%. În 2013 era de 1,1%. Rata estimată. În ceea ce vrește celelalte instituții și organe, vă informez că din cele 16 tranzacții analizate de curte în 2013, doar una a fost afectată de eroare materială. Era vorba de plata de alocații pentru uh, personalul de la Consiliu. În patru cazuri, am găsit și uh, martori în ceea ce privește uh, procedurile de achiziție la ECOSOC. În trei cazuri, la ECOSOC, um, această instituție nu a evaluat uh, respectarea cerințelor de către um, ofertanți. În celălalt caz, ECOSOC-ul nu a aplicat criteriul de exclusivitate în ceea ce privește alocarea contractului. În această privință recomandăm Cosocului să-și îmbunătățească coordonarea și modul în care efectuează procedurile de achiziții prin niște controle adecvate și printr-o mai bună uh, uh, structură de oferirea linilor directoare. De asemenea, trebuie să spunem că uh, pe ansamblu, procedurile de achiziție au fost uh, consolidate. Ecosocul a implementat noi decizii și noi linii directoare pentru a-și îmbunătăți procedura de achiziții și uh, procedura de mm, contractare a personalului temporar și permanent. Uh, Acum sunt la dispoziția dumneavoastră, bineînțeles, pentru orice fel de explicație suplimentară și vă mulțumesc și pentru atenție. Vă mulțumesc! Cam atât despre raportul anual al cheltuielor administrative pentru alte instituții. Începem acum pentru Curtea de Justiție și în numele secretarului general absent are cuvântul domnul director general Placo. Vă rog. Merci, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă și domnul raportor, Curtea de Justiție dorește, în primul rând, să vă ureze un an nou uh, cât mai bun. Vă mulțumesc de asemenea pentru faptul că ne-ați invitat la acest schimb de opinii legătură cu descărcarea pe 2014. Ținem să subliniem faptul că Uh, pentru noi rolul dumneavoastră este foarte important, recomandările dumneavoastră sunt foarte utile pentru a ne îmbunătăți întotdeauna cât mai mult modul în care ne gestionăm resursele de care dispunem. În ceea ce privește exercițiul 2014, principalele trăsături ale activității noastre pot fi descrise în felul următor. În primul rând, în ce partea cantitativă. În acest an au crescut numărul de cauze prezentate în timpul anului, ceea ce a, a fost o creștere de 2,5% față de anul precedent, care a fost un an record. Deci numărul de cauze a, a fost de 1691 în 2014. Deci ritmul de lucru e în continuare în creștere. În paralel, numărul de cauze închise de curte, și aici ne referim la cele trei jurisdicții care alcătuiesc curtea, a crescut și acesta, practic uh, o cifră record. Am închis 1685 de cauze în timpul acestui an ceea ce ne-a permis să reducem durata media procedurilor. Însă, e clar că dacă privim lucrurile doar din punct de vedere cantitativ, nu putem evalua așa cum trebuie activitatea curții. Trebuie să subliniem, în primul rând, faptul că avem o activitate foarte diversă, foarte multe domenii de drept constituie obiectul acțiunii noastre, uh, iar misiunea noastră este să asigurăm respectarea și bună interpretarea dreptului uh, Uniunii Europene. Să nu uităm cât de complex sunt aceste cauze, de multe ori foarte importante. Să vă dau un exemplu. În 2014, Curtea și-a dat un aviz în legătură cu proiectele de instrumente de aderare a UE la CEDO, la Comisia Europeană a Drepturilor Omului a fost o hotărâre care a avut o uh, mare co în media, ca și hotărârile privind Google sau uh, privind uh, modul în care sunt prelucrate datele consumatorilor sau afacerea Digital Rights care a dus la declararea directivei din 2014 ca fiind uh, nevalabile. Era vorba de furnizarea de servicii electronice către public. În ce privește tribunalul, există mai multe hotărâri, cum ar fi hotărârea Comisie în ceea ce privește constatarea unei infracțiuni, o amendă record impusă unui operator american pentru o poziție dominantă pe piață și mai multe hotărâri emise în ceea ce privește măsurile restrictive din cadrul politicii externe și de securitate comună. Deci, un contencios foarte complex și important pe care curtea încearcă să îl abordeze cât mai eficient. Cu resursele care i-au fost puse la dispoziție. În ce privește exercitarea activității, am avut două constrângeri importante. Pe de o parte, noi nu putem reglementa numărul de cauze care sunt prezentate și nu putem fixa priorități. Trebuie să tratăm toate cauzele cât mai rapid, ă, așa cum trebuie. De asemenea, regimul lingvistic este foarte constrângător. De aceea, cauzele trebuie tratate indiferent de limba în care au fost prezentate asemenea, trebuie traduse, hotărârile și deciziile în toate limbile Uniunii Europene pentru a asigura accesul uh, egal al cetățenilor europeni la justiție. Dat fiind această sarcină de lucru și aceste constrângeri, Curtea examinează permanent modul în care ne-am putea spori productivitatea și eficiența de gestionare și încercăm să reducem costurile. În răspunsurile la chestionarele trimise de comisia dumneavoastră am evocat aceste aspecte. De aceea v-aș ruga acum să-mi permiteți să evoc doar rezultatul acestor măsuri. Față de anul 2007, au crescut numărul de cauze închise cu 50%. În timp ce personalul nostru nu a crescut decât cu 2,4% față de același an 2007%. Dacă înlăturăm, bineînțeles, și creșterea de personal um, um, în urma aderării Croației. Acum, în ceea ce executarea bugetului. Cifrele arată bine că trebuie să utilizăm la maximum mijloacele acordate de autoritatea bugetară. Pentru 2014, ocuparea posturilor a fost de 98%. Nu avem decât o mică marjă de 2%. Iar rata de executare a creditelor bugetare e și mai ridicată. A fost de 98,9%. În ciuda activității foarte uh, intense, am putut uh, respecta politica de rigoare impusă tuturor uh, instituțiilor. În 2014 am restituit 20 de posturi în cadrul uh, reducerii de personal cu 5% în perioada 2007-2013. Am înghețat de asemenea și cheltuielile non-salariare față de anul 2013 și am redus nivelul acestor uh, cheltuieli cu 4% față de anul precedent. Această situație dificilă, Curtea apreciază foarte mult sprijinul pe care îl primește din partea Parlamentului European, atât din punct de vedere legislativ cât și bugetar. Acest sprijin îi permite curții să dispună de structurile și mijloacele necesare unei bune funcționări a justiției Uniunii Europene deoarece noi trebuie să oferim un serviciu de calitate. Curtea, de asemenea, trebuie să fie foarte atentă în ceea ce privește mm, uh, sistemele de control intern și legalitatea. Din 2010 încoace nu a existat probleme în acest sens, ceea ce arată că s-au pus în practică recomandările auditorilor interni și externi. Curtea salută de asemenea exercițiul de revizuire anunțat de președintele Curții de Conturi, exercițiu care e deja în curs și, bineînțeles, suntem dispuși să colaborăm cât mai mult cu Curtea de Conturi și sperăm să obținem din partea Curții de Conturi uh, sugestii utile în cadrul acest exercițiu pentru a ne bunătăți și mai mult modul în care ne gestionăm resursele. Curtea intenționează deci să continue pe aceeași cale, să îmbunătățească eficiența și productivitatea în ciuda uh, sarcinii de lucru pentru a ne limita costurile. Bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră acum pentru orice alte întrebări. Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit Mulțumesc foarte mult. Continuăm așadar cu secretarul general al Curții de Conturi acum. Muchísimas gracias, señora presidenta. Quisiera comenzar... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să subliniez câteva cifre care arată ce eforturi s-au făcut în 2014. 91 de rapoarte avize au fost publicate, ceea ce reprezintă cu 90% mai mult decât 2008. 24 de rapoarte speciale în funcție de riscul și Ehm, aceste rapoarte au abordat teme diferite. Transporturile urbane, infrastructurile aeroportuare, fondul pentru granițele externe sau autoritatea bancară europeană. Pentru a realiza aceste rapoarte a fost nevoie de 5.000 de zi de controle la fața locului în 28 de state membre. A fost nevoie și de controle în 32 de țări terțe. Am realizat două analize de ansamblu în ceea ce privește fiscalizarea și uh, răspunderea și în ceea ce privește riscurile, în ceea ce privește uh, bugetul. Toate aceste rapoarte au dus la multe observații și recomandări relevante pentru gestionarea fondurilor și programelor europene. Toate acestea cu scopul de a ajuta autoritățile bugetare și mai ales comisia dumneavoastră în activitatea sa de control. Unul din punctele importante în 2014 a fost și consolidarea relațiilor interinstituționale, un obiectiv strategic. Curtea de conturi l-a numit pe, nomul, pe domnul Vileita ca responsabil pentru aceste relații, iar în 2014 membrii Curții de Conturi au venit de 64 de ore aici la 70 ședințe diferite. Situația indicatorilor e clară, așa numiți Key Performance Indicators. Aici situația e pozitivă, am, avem o evaluare bună în ceea ce este calitatea rapoartelor, recomandările noastre sunt acceptate într-o proporție ridicată. În 2014 am redus și termenul mediu de redactare a acestor rapoarte, care acum s-a situat în jurul termenului de 19 luni. În ciuda acestor progrese știm că trebuie să facem mai multe după reforma regulamentului financiar care stabilește ca aceste rapoarte să fie efectuate în termen de 13 luni. Trebuie să reducem deci această perioadă. E unul din obiectivele reformei întreprinse de Curtea de Conturi, despre care va vorbit și președintele nostru Victor Caldeira mai devreme. Ca să închei, vreau să vă spun că în 2014 ne-am continuat eforturile pentru a fi un model de rigoare și eficiență în ceea ce privește gestionarea resurselor. Vreau să menționez câteva informații în acest sens. Am continuat cu reducerea de 5% a personalului, Procentul de executare bugetară globală a fost de 98,8% față de 92% în anul 2013. Numărul de posturi vacante s-a redus cu 3% și a tot scăzut până și în 2015. Rapoartele auditorilor interni și externe au fost pozitive și am lansat de asemenea în 2014 un program de responsabilitate uh, ce ajuste mediu, EMAS și sperăm ca în 2016 să obținem și certificarea în această privință. Domnilor și domnilor, în raportul anual de activitate și în anexa trimisă acestei comisii există informații detaliate în ceea ce privește gestionarea fondurilor de către Curtea de Conturi în 2014 și, bineînțeles, sunt la dispoziția noastră pentru orice alte eventuale întrebări. mulțumesc. Vă mulțumim. Este generalsecretar des Wirtschafts- und Sozialausschusses. Schön. Următorul este secretarul general al Comitetului Economic și Social. Vă rog. Yes, uh, thank you very much, uh, Chairwoman. Mulțumesc mult, doamnă președinte, stimați deputați, mulțumesc pentru această invitație de a participa la reuniunea comisiei dumneavoastră. Mă aflu aici pentru a doua oară în funcția de secretar general al CESE și aș dori să încep cu trei comentarii succinte privind uh, subiectul despre care vorbesc. În primul rând, aș dori să mă refer la comportamentul bugetar al CESE. În ultimii ani, CESE a făcut mari eforturi pentru a-și adapta estimările de cheltuieli la realitatea uh, din Uniunea Europeană. Bugetul nostru ține cont în permanență de orientările stabilite de celelalte instituții și de Comisia Europeană în special. Am uh, propus doar o mică uh, mărire nominală a bugetului de 1,5% din 2011 până în 2016, ceea ce în termeni reali reprezintă de fapt o reducere a bugetului de minus 5,17% în termeni reali. Trebuie să ținem cont de faptul că mai mult de 50% din bugetul CS este reprezentat de uh, salarii și cheltuieli similare. Ne-am redus personalul cu 1% până în 2014 și vom continua reducerea de personal până în 2017 în conformitate cu acordul interinstituțional din 2013. Al doilea comentariu se referă la cele două acorduri uh, semnate în 5 februarie 2014, acord de cooperare și dezvoltare între CESE și Parlamentul European, după cum bine știți. Și în conformitate cu acest acord, 36 de posturi au, au fost transferate de la CESE la uh, Serviciul de Cercetare și Documentare al Parlamentului, începând din uh, 2014. Un alt acord a fost semnat uh, cu Comitetul Regiunilor în iulie 2015, punându-se accentul pe eficacitatea și eficiența administrativă, și anume punerea în comun a resurselor umane și bugetare. Avem în comun acum un uh, directorat de logistică și resurse și uh, mai multe linii de cheltuieli care sunt gestionate de serviciile noastre comune, traduceri, clădiri, securitate, IT și așa mai departe. Acest acord a intrat în vigoare la 1 ianuarie anul curent și va dura 4 ani. Așa cum s-a cerut și în ultima descărcare, o revizuire se va face în 2018. Al treilea comentariu are trei puncte concrete. Se referă la uh, primele două, la follow-up-ul rezoluției de descărcare. Vom adopta în curând un document privind uh, avertizorii de conștiință și lucrăm în colaborare strânsă cu uh, Comitetul Regiunilor pentru că dorim să avem o poziție comună și o poziție comună care să fie aplicată și de serviciile pe care le avem în comun cu Comitetul Regiunilor. De asemenea, am transmis-o Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Um, avizele trebuie emise până astăzi și după ce vom analiza ambele avize, vom transmite poziția noastră președintelui CESE. O voi face chiar eu. Aș dori să vorbesc și despre acordul dintre CESE și Parlamentul European. După cum v-am mai spus, noi am făcut deja un raport privind punerea în aplicare a acordului. Raportul este destul de pozitiv, dar noi credem că uh, se va mai putea uh, dezvolta și mai mult colaborarea dintre Parlamentul European și CESE. Credem că raportorii din Parlamentul European și raportorii din secțiunile CESE pot să colaboreze și mai mult pentru a adânci munca ambelor instituții. Noi suntem de părere că trebuie să se țină cont în mod adecvat de opiniile societății civile în elaborarea de legislație europeană. În ultimul rând, aș dori să vorbesc despre achizițiile publice. Cred că este important să știți că biroul CESE a adoptat în 6 noiembrie 2014 o propunere referitoare la modificarea organigramei comitetului. Una din schimbările propuse a fost crearea unui nou sector, unei noi secții în unitatea financiară, cu obiectivul de a oferi uh, orientări și asistență diferitelor uh, direcții din serviciile noastre. Aceste servicii existau înaintea serviciului comun, dar cred că este important să se țină cont de experiențele noastre recente și să ameliorăm calitatea și eficiența bunei gestiuni financiare. Ceea ce se va putea face de către această nouă secție. Mulțumesc! Mulțumesc! Continuăm cu reprezentantul Comitetului Regiunilor, domnul Boianec. Vă rog. Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnă președinte, stimați deputați. Aș dori și eu să repet uh, cele mai bune urări pentru anul 2016 și să vă mulțumesc pentru invitație. Voi fi succint pentru că multe din cele uh, din lucrurile pe care voiam să le spun au fost spuse de colegul de la CESE Aș vrea să spun că, pe plan politic, principala schimbare pentru Comitetul Regiunilor a fost semnarea acordului dintre Parlamentul European și Comitetul Regiunilor în 5, ianuarie 2000, 5 eh, februarie 2014. Și pot să vă spun că din perspectiva Comitetului Regiunilor a fost uh, o evoluție foarte pozitivă. Imediat am început o cooperare sistematică, am identificat uh, șase domenii de cooperare mai strânsă, am avut reuniuni intense și regulate între domnul Buzek, președintele conferinței președinților de comisii și președintele nostru și am accelerat colaborarea între raportorii noștri și raportorii din Parlamentul European. Pe scurt, în Înainte de a intra în detalii, din perspectiva noastră este vorba de o evoluție foarte pozitivă. Sigur că mai sunt multe de făcut, detaliile le-ați primit uh, și acum câteva zile în uh, raportul nostru de evaluare. Și de asemenea le aveți și în acordul de cooperare. În contextul muncii uh, Comitetului uh, regiunilor și colaborării cu CESE, pot să vă spun, așa cum a spus și domnul Blanas, că a fost uh, o colaborare foarte constructivă. E clar că aceasta aduce o um, foarte bună plus valoare, a intrat în, va intra în vigoare 2016, va dura 4 ani. A intrat în vigoare, mă scuzați, în 2014 și va dura 4 ani. și uh, vom avea și o revizuire în 2017. Aș dori să subliniez și faptul că apreciem foarte mult profesionismul curții care transpare în recomandările făcute. Am uh, am implementat până acum uh, la timp recomandările curții și vom continua. Este un lucru pozitiv că în 2014 în descărcare nu sunt um, observații privind Comitetul Regiunilor. În ceea ce privește descărcarea, cred că ați primit uh, raportul nostru în scris, aș dori să mă mai refer la câteva lucruri. Execuția bugetară a fost redusă de la 2,2% la 97,8% în 2014. Uh, Însă, la momentul respectiv nu s-a luat uh, o decizie, Consiliul a blocat fondurile respective până la sfârșitul anului și în 2014 s-a trecut din nou la 99,5% executarea bugetară. Un alt uh, element pozitiv este cel legat de traducere. Reforma este în curs și se bazează pe uh, criterii de evaluare interinstituționale, după cum s-a menționat și în acordul de cooperare. În ceea ce privește teleconferințele, un alt punct, am uh, început să folosim din ce în ce mai mult teleconferințele. Am trecut de la un număr de 9 la 25 în 2014 și sigur că vor urma și mai multe. Foarte importantă pentru noi este politica de comunicare. Și acum uh, Trecem și la 2015, avem o strategie de comunicare pe 5 ani legată de cooperarea strânsă cu Parlamentul și strategia de comunicare anuală care a fost uh, aprobată cu mai mult timp în urmă. Aș dori să vă spun și vă rog să mă scuzați dacă repet uh, ceva care s-a mai spus. În 2015 am adaptat organigrama, am vorbit despre achizițiile publice, am creat un grup de asigurare a calității achizițiilor publice și un comitet de audit format din membri și dintr-un expert extern. Cam atât doream să vă spun. Colaborăm îndeaproape cu colegii de la Comitetul Economic și Social în ceea ce privește regulile privind uh, avertizorii de conștiință. Noi le-am aprobat deja la nivelul nostru. Așadar, uh, acesta este, aceasta este una din pietrele de temelie pe care uh, le-am introdus și aș dori să mai adaug că noi ne-am făcut treaba și uh, în conformitate cu acordul interinstituțional cu Parlamentul European. 24 de posturi au fost transferate la uh, Serviciul de Cercetare și Documentare al Parlamentului. Așadar, acesta este rezultatul intermediar al cooperării noastre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul uh, secretarul general de la Ombudsman. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a lua cuvântul. 2014 a fost primul an uh, în uh, funcție al doamnei O'Reilly, care este ombudsmanul european, iar strategia ei, către 2019 a fost pregătită în 2014 și adoptată în noiembrie 2014 și implementarea ei a început odată cu um, în 2014 odată cu uh, noul mandat. Alocarea resurselor este o parte foarte importantă și depinde de autoritatea bugetară, iar comitetul, comisia noastră a făcut câteva reduceri și realocări în, sus, în uh, bugetul 2014. Deja acestea au fost vizibile în 2015 și transferurile de asemenea. A fost o mare plăcere să lucrăm cu doamna Aureli în 2014 Anul 2014 uh, a fost uh, un an în care s-a putut uh, vedea o conformitate de 90% față de celelalte instituții. Până acum maximul a fost 82 și 14 din 19 instituții au lucrat în 100% în urmarea recomandărilor pe care le-a făcut ombudsmanul european. Deci, în 24 de instanțe în care ombudsmanul și-a dat propunerile și soluțiile, am avut 111 răspunsuri pozitive și uh, cam 118 cauze au fost uh, gestionate de către instituție. Aceasta arată o creștere foarte mare a um, importanței uh, sfaturilor oferite de către Ombudsmanul European și a cooperării dintre noi și a celorlalte instituții europene. În legătură cu bugetul pe 2014 avem o rată de utilizare de 80, 97%, am reușit să acoperim uh, creșterile de salarii cu bugetul pe care l-am avut și am avut, vrem să subliniem de asemenea că am avut o cooperare foarte bună cu serviciile Parlamentului European, ceea ce se întâmplă foarte des pentru ca să se folosească eficient fondurile și pentru ca să se folosească, de exemplu, um, infrastructura din Parlamentul European și celelalte infrastructuri puse la dispoziția noastră. Am putut uh, să ne folosim și contractele cadru pe care le-am avut la nivel interinstituțional și care au funcționat foarte bine. Am urmat uh, cu interes și procedurile de descărcare pentru 2014 și considerăm că sugestiile dumneavoastră au fost foarte bune în calibrarea cheltuielilor noastre și au fost de mare ajutor. Totuși, este nevoie de anumite domenii care mai uh, trebuie făcute îmbunătățiri. Noi considerăm că în continuare se implementează prea încet recomandările. Am avut mai multe cazuri uh, care au fost închise după 18 Uh, luni peste sub 33%, deci aceasta este sub media noastră și încercăm să închidem toate cazurile pe rol, ceea ce este foarte costisitor ca timp și care, din păcate, însă reduce indicatorul cheie de performanță și uh, Apoi, va fi nevoie să gestionăm mai repede toate investigațiile pentru ca să putem avea statistici pozitive, dar va trebui să ne îmbunătățim uh, mecanismele. Am introdus și uh, anchete mai sistemice cu întrebări din proprie inițiativă care previn, de fapt, sosir, previn sosirea unor plângeri ca individuale la noi. Una, de exemplu, despre transparența TTIP-ului, a negocierilor, de fapt, pe TTIP, care au fost uh, unul din punctele esențiale de prioritate al doamnei Oreli. Aceasta a dus la mai multe răspunsuri în cadrul consultărilor publice și peste 6.000 de e mail din partea cetățenilor. Aceasta este o chestiune foarte strategică pe care putem să o folosim ca procedură pentru gestionarea plângerilor și care poate îmbunătăți în același timp și uh, administrația și felul în care este sistemic organizată aceasta. O altă chestiune pe care ați menționat-o dumneavoastră față de noi în descărcarea 2013 este costul away day-urilor și cred că am redus de cheltuielile pentru aceste zile de team building cu 40%. Am uh, considerat însă că este important ca colegii de la Strasburg să se întâlnească cu cei de la Bruxelles măcar o dată pe an direct pentru ca să îmbunătățim eficiența oficiilor, birourilor noastre și pentru ca să putem să uh, să, să um, garantăm o eficiență mai uh, evidentă. Am răspuns și la um, întrebările pe care ni le-a spus dumneavoastră cu privire la egalitatea de gen și la um, egalitatea de gen, mai ales la nivelul posturilor de management. Am ales mai multe persoane de gen feminin, avem mai multe șefe de unitate acum și în recrutări se încurajează întotdeauna în recrutarea persoanelor, deci în, când se fac recrutări se încurajează genul care este reprezentat mai puțin și în general la capacități egale se ține cont de acest lucru. În ceea ce privește um, plecările din posturi, avem persoane care au plecat la comisie, a fost o anchetă făcută în 2014 unde s-a ajuns la o concluzie pozitivă în colaborare cu comisia în ceea ce privește rotația posturilor și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru ajutor. Mulțumesc foarte mult. Iar acum pe listă îl avem pe domnul Doxe, secretar general al uh, Ofițerului pentru Protecția Datelor. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă urăm și noi la mulți ani, doamnă președinte, și toate cele mai, cele mai bune și numai bine pentru comisia noastră. În conformitate cu articolul 166 al regulamentului financiar, am uh, ținut cont de decizia noastră cu privire la descărcarea din 2013 și am uh, descris mai multe acțiuni în raportul detaliat pe care îl discutăm astăzi, însă vreau să punctez doar patru lucruri pe scurt. Aș dori să vorbesc despre implementarea bugetară, despre resursele pentru audit, despre felul în care folosim uh, diferite instrumente pentru a raporta în fața Parlamentului și în fața cetățenilor. În ceea ce privește implementarea bugetară, doamnă președinte, aș dori să subliniez faptul că ne-am îmbunătățit bugetul de implementare atât în ceea ce privește creditele de angajament și în ceea ce privește creditele de plăți. Creditele de plăți au crescut cu 25% în ultimii ani, până la 90,2% în 2014, 95,7% în scuze, și în ultimii patru ani am dezvoltat uh, un instrument de revizuire bugetară pe care l-am folosit pentru a face economii de 7,9% uh, din bugetul nostru. Vom, sperăm să îmbunătățim și pe viitor uh, această eficiență și vă țintim la o eficiență de implementare de 93,2%. În ceea ce privește creditele de angajament, am avut o creștere până la 96,8% comparat cu 96% anul trecut. Și în ceea ce privește auditarea, doamnă președinte, vreau să subliniez că toate recomandările deschise pe care le-au făcut auditorii noștri interni și serviciul nostru de auditare internă au fost încheiate în urma implementărilor tuturor acțiunilor pe care le-am uh, primit uh, ca recomandări. Deci fiecare recomandare din aceasta a fost dusă la bun sfârșit. Aș dori de asemenea să mai subliniez faptul că auditorii externi din partea Curții de Conturi, de exemplu, au uh, exprimat în declarația de asigurare pentru 2014 că nu există observații cu privire la um, transparența conturilor noastre și aceasta pe ultimii patru ani. În ceea ce privește folosirea eficientă a resurselor, vreau să menționez trei puncte trei puncte care au fost menționate de fapt deja în rezoluția de anul trecut. În primul rând uh, am folosit uh, sistemele noastre foarte eficient și am găsit un nou instrument de uh, a face videoconferințe eficiente, Voxbox-ul Parlamentului European pe care ni l-a pus uh, Parlamentul la dispoziție și acum trimitem, de exemplu, și videouri la conferințe în loc să trimitem persoane, ceea ce ne economisește foarte multe resurse. Ombudsmanul s-a referit de asemenea la un alt punct pe care vreau să-l menționez și eu. Am fost foarte uimiți de discuția pe egalitatea de gen în această comisie anul trecut și de aceea am um, elaborat o strategie pentru egalitatea de gen care a fost aprobată de către bordul nostru și a fost înaintată Comitetului Personalului pentru consultare. Aceasta se referă deci atât la gen cât și la uh, discriminările LGBTI sau egalitatea de șanse și alte forme de discriminare. Aș vrea să subliniez și faptul că după inițiativa ombudsmanului cu privire la mm, persoanele care oferă informații, am uh, făcut un raport și în 2015 despre aceste, această categorie de persoane și am fost foarte inspirați de sugestiile Consiliului și ale Ombudsmanului. Și în final, doamnă președinte, eu am vorbit de 9 minute, cred că ați uitat să opriți ceasul acolo în față. Eu am vrut să fiu foarte bun, să respect 5 minute, să fiu corect și iată ce văd aici. Aș vrea să închei cu câteva cuvinte, doamnă președinte despre cum ne punem în aplicare noi uh, noile măsuri și despre felul în care suntem măsurați în ceea ce facem. Vreau să vă spun că Autoritatea pentru Protecția Datelor este crucială, esențială pentru cetățeni în momentul de față. Supravegherea independentă este stabilită în Cartea a Drepturilor Fundamentale ca o parte esențială a protecției datelor, iar activitatea noastră se bazează pe supraveghere, este făcută din supravegherea celor 16 instituții în momentul în care ele procesează datele dumneavoastră, datele cetățenilor care intră în contact cu instituțiile europene și oferă consultanță și uh, legislatorului european în momentul în care Parlamentul trebuie să adopte o legislație care are implicații de protecția datelor. Am identificat uh, 10 indicatori uh, cheie de performanță care ne-au permis să evaluăm progresele noastre și performanța noastră și prin aceste, acești indicatori uh, ne-am referit de fapt la cinci obiective strategice. Promovarea unei culturi a protecției datelor în instituțiile europene, Aici ideea noastră este ca instituțiile să fie transparente și proactive atunci când uh, gestionează datele personale ale cetățenilor. Și în al doilea rând, asigurarea faptului că legislatorul european este conștient de faptul că trebuie să protejeze datele cetățenilor în momentul în care adoptă o nouă legislație. În al treilea rând, cooperarea cu celelalte autorități uh, de protecție a datelor din statele membre, o mai bună armonie între state ar fi foarte importantă, dezvoltarea unei strategii de comunicare eficientă și îmbunătățirea îmbunătățirea folosirii la maxima resurselor noastre administrative. În 2014, cifrele noastre au arătat că ne-am putut uh, întâlni, uh, ne-am putut îndeplini obiectivele pentru două, indica, două din aceste indicatoare și pentru șase dintre ele, dar nu pentru două altele. După cum ați cerut dumneavoastră, am publicat aceste rezultate în raportul de care vorbim și în raportul anual de activitate. Uh, și acolo găsiți detalii diferite despre ceea ce am făcut bine și ceea ce am făcut mai puțin bine și de ce am făcut mai puțin bine. Oricum, cam atât, doamnă președinte, din partea mea. Mulțumesc foarte mult și doamna Sanchez și cu mine suntem, bineînțeles, la dispoziția noastră pentru a vă răspunde la întrebări. Mulțumesc. Acum cred că ar trebui să vorbească secretarul general al Consiliului, dar dumnealui ne-a transmis ca de obicei că nu poate veni, ceea ce regretăm foarte mult, pentru că considerăm că avem aici o lacună în uh, darea de seamă și în obligația de a raporta pe care nu prea putem să o tolerăm mai departe. Aș vrea să spun acest lucru pentru procesul verbal și anume faptul că nu ne vom lăsa să investigăm ceea ce, de ce se întâmplă așa și trebuie să rămânem în uh, legătură și în comunicare. Domnul Vistisen acum, care veți vorbi despre Curtea de Conturi, Curtea de Justiție, CESE și Ombudsman și Consiliu și colega noastră, doamna Macovei, va vorbi despre COR și despre uh, Autoritatea de Protecție a Datelor, ofițer. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you and... Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru faptul că ne-am cam încurcat la începutul acestei prezentări. Deci eu reprezint pe domnul Cernețchi aici. Văd că domnul din partea ombudsmanului ne-a răspuns deja la întrebare foarte eficient. Vă mulțumesc. De obicei, curtea de conturi e pe cealaltă parte. Și am și o întrebare și pentru dumneavoastră din partea domnului Cernețchi. În ceea ce privește întrebarea 10 și răspunsul la aceasta – Mă întreb dacă nu cumva vom pierde acest joc al uh, specializărilor din cauza noi structuri. Vă rog să răspundeți. Astfel <laughs> mi-am uh, îndeplinit rolul de papagal astăzi. Și mă voi referi acum la ceea ce e răspunderea mea, ecosocul, în primul rând. În ceea ce vește Ecosocol, deja am avut o reuniune foarte fructuoasă, trebuie să vă spun că sunt mulțumit de rezultatele pe care le-ați prezentat. De aceea am doar câteva întrebări de follow-up, după um, care las și pe colegi să vină cu adăugiri. În primul rând, Trebuie să știți că o serie de întrebări au fost deja adresate de unii dintre colegi. Se, mm, e vorba de faptul că trebuie folosite mult mai mult videoconferințele pentru a reduce cheltuielile. Spuneați că aveți multe cheltuieli fixe, uh, majore, costuri de călătorie, de personal și așa mai departe. O altă întrebare pe care o am eu cu siguranță că v-ați făcut treaba în ceea ce privește oferirea de avize către Parlament și celelalte instituții. Însă ce puteți face, ce puteți propune pe viitor pentru a cuantifica rezultatul acestor avize în cadrul procesului uh, legislativ? Puteți face mai multe pentru a ne ajuta să vizualizăm plus valoarea acestor avize, avize oferite de ECOSOC. E important ca noi, membrii acestei comisii, să vedem plus valoare atunci când facem aceste analize. Deci aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră despre acest lucru. Către Curtea de Justiție acum. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezentare. Am avut plăcerea să ne întâlnim înainte, mi-ați răspuns și la întrebări în scris, vă mulțumesc pentru asta. Și un lucru pe care aș vrea să-l analizăm mai în profunzime, e ceva ce dumneavoastră ați promis în răspunsuri. Uh, Ați spus că în ianuarie ne v-ați da o listă cu activitățile adiacente, să zicem așa, ale judecătorilor și membrilor curții. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu această listă, când va fi ea înaintată comisiei noastre parlamentare. Și un alt lucru despre care aș vrea să știu ce credeți, următorul. Ați reușit să scădeți uh, perioada de tratare a cauzelor cu câteva luni. Ne puteți spune la ce vă așteptați pentru următorul an? Va scădea acest termen? Ce lume faceți pentru a atinge acest obiectiv atunci când uh, vă sunt înaintate anumite cauze care deja au trecut de multe ori și prin sistemul național. Deci e important să avem un proces uh, să avem aici uh, o justiție cât mai rapidă. Cred că putem face mai mult pentru a eficientiza uh, modul în care sunt uh, abordate aceste cauze. Deci asta e tot ce am avut de întrebat astăzi și vă mulțumesc. Mulțumesc, poate să trecem și la răspunsuri imediat. începem cu Curtea Europeană de Justiție, cel mai bine, nu? Mulțumesc, domnule raportor. Referitor la prima întrebare, lista activităților judecătorilor va fi furnizată în următoarele zile. E aproape încheiată. Nu rămâne decât să punem la oaltă toate datele culese. Deci o veți avea cât mai curând. Însă în ceea ce vrește reducerea termenului de tratare a cauzelor, e clar că pentru noi e o prioritate absolută. Acest termen, aceste termene sunt pe cale de a se reduce și e clar că în contextul actual trebuie evocată și recenta reforma uh, Curții de Justiție aprobată de uh, a tribunalului aprobată de Curtea de Justiție. Situația era destul de problematică la tribunal. Bineînțeles, Curtea de Justiție va lua toate măsurile posibile pentru ca această reformă să se facă în condițiile cele mai bune și să ducă la rezultate concrete. Sporirea numărului de judecători și a personalului, a cabinetelor, a grefierilor va fi un element hotărător care va duce la reducerea acestor termene de tratare tratarea cauzelor. E clar că pentru noi e o prioritate. În ceea ce privește uh, solicitările prejudiciale, mai ales. Aveți dreptate aici. E vorba de um, o procedură interimară în cazul unor proceduri naționale, care durează mai mult. În ultimii ani, Curtea s-a dotat deja cu instrumentele necesare pentru a uh, trata cu mai multă celeritate acele cauze care uh, ar trebui să beneficieze de o procedură accelerată. Continuăm în continuare, uh, în continuare, mă, mă scuzați, ne folosim de aceste instrumente pentru a asigura cetățenilor un răspuns în timp util și pentru a le asigura și judecătorilor naționali un răspuns uh, la timp. Mulțumesc. Auf der Liste steht dann... Pe listă, domnul Taco, acum vă rog, haideți să continuăm cu răspunsurile. Entschuldigung, mit Herrn Ruiz Garcia, Entschuldigung. Nu Ruiz Garcia mai întâi, vă rog. Uh, thank you. Mulțumesc, doamna președinte. ce deci, privește cele două întrebări puse de domnul Prim Dalvistesen, vă mulțumesc pentru comentarii și întrebări. Ceea ce privește folosirea videoconferințelor. COSOC-ul uh, are uh, un personal, dar are și membri. În ceea ce privește personalul, am făcut uh, toate progresele posibile în ceea ce privește folosirea videoconferințelor. De la un an la altul a crescut folosirea acestora intenționez să folos, să îmbunătățim și mai mult, de exemplu, Consiliul de Conducere a anunțat în această dimineață folosirea cât mai uh, largă a acestor uh, mijloace. Însă, știți ce se întâmplă? Uneori uh, nu e ușor, deoarece fiecare membru are dreptul să se exprime în limba sa maternă. Nu le putem impune folosirea unei singuri limbi, așa cum se întâmplă în timpul videoconferințelor. Să mă gândesc că în urma unor studii tehnice s-ar putea să putem să asistăm membrii pentru a le uh, oferi consilieri în ceea ce privește folosirea cât mai bună a videoconferințelor, însă e imposibil, de exemplu, ca dumneavoastră să vă, întâl- să vă întâlniți într-o videoconferință. Și același lucru e valabil și pentru ECOSOC. Însă înțeleg ce vreți să ne spuneți și vom face tot posibilul pentru a îmbunătăți rezultatele. Acum, plus valoarea vizelor noastre. Întrebarea dumneavoastră are două fațete. În primul rând, una interinstituțională și alta ce ține de publicul larg și de societatea civilă. În ceea ce privește partea instituțională, deja există un follow-up. Comisia publică un raport în care se include ce anume din avizele uh, ECOSOC a fost luat în uh, calcul. E interesant să vedem care sunt rezultatele concrete. Dumneavoastră, ca Parlament European, ne cereți să facem din ce în ce mai multă muncă, care cred că vă este utilă și dumneavoastră. Nu știu dacă dumneavoastră faceți un follow-up, poate am putea să-l facem împreună pentru a vedea cum anume contribuțiile noastre se concretizează în rapoartele adoptate de eurodeputați. Un ultimul aspect interinstituțional. Evaluarea politicilor și rapoartele de implementare a legislației. Conferința președintelor de comisie tocmai a adoptat un document în acest sens și noi la ECOSOC încercăm să facem acest lucru. Orientările Comisiei Juncker sunt clare. Trebuie să elaborăm uh, noi legi doar când e nevoie de acestea. Să în același timp trebuie să ne asigurăm că toate statele membre aplică legea și trebuie să vedem dacă rezultatul aplicării acestei, aceste legislații cel uh, intenționat inițial. Asta e important pentru Parlament, dar și pentru noi și vrem să colaborăm prin rețeaua de organizații care sunt reprezentate în cadrul instituției noastre. Aceasta este partea interinstituțională. Acum, comunicarea față de publicul larg. Înțeleg ce îmi spuneți. E un lucru discutat în permanență, cum să comunicăm mai bine, ținând cont de limitările bugetare pe care le avem. Un lucru foarte important e, important e cooperarea interinstituțională. Comisia Europeană a încercat să implementeze o nouă cale de colaborare membrilor Parlamentului și a Ecosocului și a CEOR-ului. Li se cere să fie prezenți la reuniune, reuniunile uh, membrilor comisiei din statele membre. E important să folosim de asemenea și facilitățile oferite de Parlamentul European în capitalele statelor membre, uh, dar și de filialele comisiei un lucru esențial pentru a spori vizibilitatea activității instituției noastre. Sectarul general, membrii comisiilor din ECOSOC își doresc de asemenea acest lucru. Ia, bine. Domnul Ruiz Garcia. Mulțumesc! Întrebarea domnului Vistisen e foarte relevantă. Riscul de a pierde specializarea e clar existent. Când o anumită organizație devine așa numită task-based organization, există riscul de a nu mai avea o specializare, de a pierde cunoștințele. Curtea de conturi e conștientă de acest lucru. De aceea a stabilit un cadru pentru gestionarea cunoștințelor, cadru care include numeroase, numeroase măsuri pentru a identifica, păstra și um, um, conserva cunoștințele existente în cadrul curții de conturi. Astea sunt necesare pentru programarea analizelor de risc efectuate de curtea de conturi și de asemenea se vor face eforturi speciale pentru pregătirea profesională a auditorilor noștri, pentru ca aceste cunoștințe să fie gestionate într-un mod cât mai uh, eficient. Mulțumesc! Domnul Bolianic, vă rog. Da, mulțumesc. În ceea ce privește impactul, pe lângă ceea ce s-a spus uh, colegul, pentru ce a spus colegul meu acum, avem nevoie de un raport anual de impact și cred că în uh, domeniul uh, dosarelor cheie pe care cooperăm, lucrurile au fost prezentate foarte concret. În ce măsură sau în ce context am contribuit la acest proces? Bineînțeles că salutăm și raportul Comisiei Europene, și este un lucru foarte important să o facem. În legătură cu valoarea adăugată, cred că avem aici o situație specifică a Comitetului Regiunilor, pentru că 70% din legislația Uniunii este implementată în regiuni, pe loc, la fața locului. Și noi suntem uh, instituția care avem uh, aleși ca membri, ceea ce ar putea contribui la comunicarea foarte bună cu cetățenii. Membrii noștri pot fi o legătură cu cetățenii, un fel de facilitator de comunicare cu cetățenii și ar putea să creeze o valoare adăugată și în ceea ce privește proximitatea cu cetățenii. Este un punct foarte important, cred eu, Cred că foarte important pentru noi este că facem parte din ciclul politic de creare a legislației în faza de prelegislație, dar și în faza de aval, la sfârșitul procesului. Și deci în contextul planului Juncker foarte recent pe care l-am uh, putut uh, urmări. Am uh, putut încheia, de exemplu, un acord de cooperare cu uh, Banca Europeană de Investiții de curând și cred că putem spune că am depășit anumite provocări în fața cetățenilor pentru că am avut foarte multe instrumente financiare care trebuiau folosite eficient din cauza provocărilor foarte mari de investiții cu care ne confruntăm în noul plan. Eu zic că acesta este un exemplu bun pentru valoarea adăugată și uh, aceasta se poate spune și despre Comitetul Economic și Social. Am spus chiar înainte când vorbeam de strategia de comunicare multianuală și strategia anuală. În acest context am avut întâlniri foarte intense cu toate instituțiile europene. Este foarte logic să avem comunicări uh, bazate mai mult pe conținut și mai puțin pe aspectele instituționale, pentru că, în final, ceea ce interesează pe cetățenii este conținutul mesajului și nu atât de unde vine mesajul de la ce instituție. Cred că e foarte important să știm acest lucru atunci când uh, vorbim despre asigurarea infrastructurilor necesare și despre o discuție dinamică cu cetățenii de care avem nevoie. Și ultimul punct legat de videoconferințe, cred că am răspuns deja la această problemă, avem aceleași uh, greutăți, trebuie să găsim un compromis pe limbi, dar tendința este foarte mare, tendința este clară, noi încercăm să îmbunătățim și să sporim numărul de videoconferințe. Cam atâta vroiam să spun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum cred că am înțeles că s-a răspuns deja la întrebare, la întrebarea pe care a pus-o raportorul și de aceea dau cuvântul acum din partea COR și uh, a, a ofițerului pentru protecția datelor, doamnei Macovei. Vă rog. Thank you, Chair. <clears throat> And uh, also I take the opportunity to... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, Vreau să folosesc uh, ocazia pentru a ura tuturor uh, un an uh, foarte bun 2016. În ceea ce privește ofițerul pentru protecția datelor european, am avut o corespondență scrisă, dar sper să ne și întâlnim personal. Am două întrebări în legătură cu codul de conduită. Când a fost adoptat acesta, al ofițerului și dacă include reguli clare împotriva conflictului de interes și al principiului revolving doors și dacă răspunsul este da, am vrea să avem uh, o, um, exemple de cazuri de uh, conflict de interese. Și în legătură cu codul de conduită, vreau să știm de ce nu este pe site. Noi nu am putut să-l găsim pe pagina internet. A doua întrebare. Ați putea să ne spuneți de ce Raportul Curții de Conturi din 2014 este în continuare confidențial, având în vedere raportul uh, anual uh, în care am putut citi acest lucru. De deci ce nu este, de deci ce nu este publicat în acesta? Așteptăm un răspuns. În legătură cu COR, cu Comitetul Regiunilor, am avut o corespondență în scris și am pus întrebări în numele Parlamentului, am, răspuns câte, am primit câteva răspunsuri și uh, am avut și o întâlnire în această dimineață. Două întrebări am pus așadar. Am depus care sunt uh, politicile Comitetului Regiunilor și regulile um, interne împotriva revolving doors și conflictelor de interese și dacă da, există vreun caz, noi n-am putut găsi niciunul, dar poate că ne-a scăpat. Și dacă există o politică împotriva conflictelor de interes Vreau să știu dacă Comitetul Regiunilor are o jurisprudență a acestora, dacă sunt înregistrate. A doua întrebare acum. Din răspunsurile scrise a Comitetului Regiunilor la întrebările pe care le-am pus, am înțeles că în 2014 ați avut 787 de misiuni, deci aproape 800 de misiuni într-un an din care 125 în Italia, care au costat cam 900.000 de euro, 122 la Luxemburg, 77 în Grecia, care au costat cam 70.000 de euro și 55 în Franța, cam 20.000 uh, de euro costul lor, plus uh, toate alocațiile sau toate celelalte cheltuieli care au costat uh, mult milioane de euro pentru 2014 numai. Deci există costuri foarte mari legate de misiuni. Avem uh, peste 800, aproape 800 de misiuni în 2014, 787 după cum spuneam. Am pus această întrebare dimineață și mi s-a răspuns că multe, răspunsuri, multe misiuni au fost în Italia și în Grecia pentru că președinția era din aceste țări. Însă dacă vorbim despre Italia, 125 de misiuni în 6 luni și Grecia 77 de misiuni în 6 luni, față de alte țări, cred că este totuși un număr foarte ridicat. Deci costuri foarte mari. Întrebarea este dacă Consiliul ne poate face o analiză inteligentă și benefici, a beneficiilor pentru cetățeni și pentru țările respective, um, ce înseamnă un, uh, dacă există o chestiune măsurabilă, o posibilitate măsurabilă de a îmbunătăți situația prin indicator, dacă se poate găsi un indicator care să poate să fie atins, care sunt instrumentele, um, măsurarea rezultatelor și nu a activităților și a legăturii dintre uh, acțiune, rezultat și timp. Mulțumesc! Mulțumesc! Propun acum să înceapă domnul Doxe să răspundă dacă ceva nu este clar, putem să, după aceea, să le formulăm în scris. Vă rog. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Încercam să verific acum pe site-ul nostru ceva. Aș dori să vă răspund, doamnă raportor. În legătură cu codul de conduită, o să vă spunem exact când a fost uh, adoptat în scris. Pentru clarificare, avem acum două coduri de conduită. Eu presupun că vorbiți de codul de conduită pentru personal. Anul trecut am mai adoptat încă un cod de conduită pentru uh, supervizori. Cel pentru supervizori, pentru autoritatea de protecție a datelor, este foarte specific în ceea ce privește um, conflictul de interese și este influențat de codul adoptat de ombudsman. Deci, uh, codul uh, acesta acoperă clar uh, subiectele menționate. Cel pentru personal a fost adoptat acum câțiva ani, trebuie să verific datele, și acela explică clar obligațiile personalului și reglementările aplicabile. Se arată clar acolo ce anume poate reprezenta un conflict de interese. Și nu am avut astfel de cazuri. Doamnă raportor, doresc să vă aduc la cunoștință că am semnat un acord de servicii cu uh, ofițerul disciplinar al comisiei. Deci dacă vom avea probleme uh, legate de personal, vom putea face apel uh, la o procedură completă pentru a remedia situația cu implicarea ofițerului. Ați dori să vă răspund specific la ambele chestiuni? Uh, yes, I would thank you very much. Da, mulțumesc, v-aș fi recunoscătoare. Și vă rog să, verifica, să verificați și dumneavoastră dacă codul de conduită pentru uh, personal este pe site și dacă cel pentru autoritatea de, pro de protecție este, pentru, uh, este pe site. Noi ne referam la cel pentru personal și de asemenea ar fi important să discutăm despre conflictul de interese, ușile turnante și uh, avertizorii de conștiință. Toate acestea vizează personalul, deci vă rog să-mi dați un răspuns. Vă mulțumesc. Da, doamnă raportor, în ceea ce privește Curtea de Conturi, aș dori să cer ajutorul Curții, de fapt, pentru a răspunde. Monica, I did not... Monica, nu am înțeles la ce, ce raport al Curții de Conturi lipsește? Pe 2014, raportul Curții eh, Europene de Conturi este încă confidențial. Așa eh, se spune în raportul anual al Autorității Europene de Protecție a Datelor, pe 2014. I can help with this, Madam Eu pot să vă ajut, doamnă raportor. Am spus că va fi publicat, că detaliile vor fi publicate, Raportul anual a fost publicat acum, deci vă putem trimite un exemplar. Atunci când am trimis răspunsurile, raportul abia fusese adoptat, dar a fost publicat între timp, deci este uh, accesibil. Vi-l putem trimite. Yes. But, but I will check, by the way, on... Și am să verific uh, în ceea ce privește codul privind personalul. S-ar putea să fie doar pe pagina noastră de intranet. Eu înțeleg din discuția aceasta că credeți că este adecvat să-l punem și pe site, pe site-ul public. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. And of course we just, we, we have to... Și sigur că avem și noi raportul anual al Curții de Conturi, nu trebuie să ne-l trimiteți. Deci, neînțelegerea cred că a fost clarificată în ceea ce privește uh, perioada de timp. Do Monica? Da, am înțeles că tocmai a fost publicat. Deci îl vom vedea cu toții și am dorit să ne fie trimis, dar putem, sigur, să-l căutăm și noi pe internet. Președinte, a fost publicat în 6 sau 8 noiembrie de către curte. Bun, domnul Boianec, vă rog. Domnul Mugurusa, mă scuzați. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să clarific faptul că informațiile relevante legate de auditul nostru cu privire la toate instituțiile și organismele discutate astăzi sunt publicate în raportul nostru. Avem comentarii specifice privind Parlamentul European și privind uh, Comitetul Economic și Social European. Mai sunt și alte comentarii, dar toate informațiile sunt uh, disponibile în raportul nostru anual, după cum a spus și doamna președinte. Publicat pe 10 noiembrie 2015. Ne puteți face o scurtă prezent... Ne-ați făcut o scurtă prezentare a documentului la începutul reuniunii, spune președinte. Doamna Macovei, eu vă întrebam de ce a fost confidențial, pentru că asta scrie în, în prezentarea Autorității Europene de Protecție a Datelor, că e încă confidențial. La momentul acela era confidențial. Eu nu așa am înțeles. A fost publicat, dar e raportul anual, acolo se scria că e confidențial. So we want this report. Noi vrem acest raport. Also we'd like to know why it was și am vrea să știm și de ce a fost confidențial la momentul respectiv. There's a contradictory procedure on this report. E vorba de procedura contradictorie legată de acest raport în cursul acelei proceduri trebuie să fie confidențial. Când procedura de verificare se încheie, atunci primim raportul. Bojanek. Domnul Boianec. Da. Thank you very much. Vă mulțumesc. În ceea ce privește misiunile, ați spus-o, doamnă raportor, este adevărat, nu pot decât să repet Am uh, mărit uh, numărul de acțiuni în toate președințiile, după cum se vede și în contextul Italiei și al Greciei. În ceea ce privește Luxemburgul, foarte adesea au loc reuniuni administrative la Luxemburg. În ceea ce privește um, justificarea prezenței noastre acolo, pe lângă reuniunile prevăzute în statut care se desfășoară în Bruxelles, de membrii noștri ne cer și să garantăm reuniuni tehnice, să asigurăm reuniuni tehnice. Acesta este motivul uh, pentru care secretariatul nostru trebuie să meargă la fața locului. Ca să răspund la a doua parte a întrebării dumneavoastră, doamnă raportor, cred că vă veți bucura uh, să știți că vă vom trimite mai multe detalii în măsura posibilului și vă vom transmite explicațiile Uh, cerute. În ceea ce privește standardele interne de control, sigur că aplicăm aceleași principii ca orice altă instituție a Uniunii Europene, dar este la fel de adevărat că avem și anumite um, principii specifice care derivă din principiile generale uh, legate de conflictul de interese. Mă scuzați, vorbeam de standardele interne de control, voiam să spun, când vorbeam despre conflictul de interese, că acesta este definit per se, dar avem și cazuri specifice în care se aplică anumite soluții la conflictul de interese în diferite contexte. De exemplu, în contextul uh, recrutării, în contextul angaj, uh, achizițiilor publice și așa mai departe. Deci, da, se aplică în mod specific principiul general al conflictului de interese, care este încă însă și la noi același ca la celelalte instituții. Vă mulțumesc. Urmează domnul Teurer. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi. În primul rând, vă urez și eu la mulți ani și din partea grupului ALDE am următoarea întrebare. În primul rând, este vorba de răspunsurile în scris primite de la um, Curtea de Justiție. S-au făcut mari eforturi pentru a se respecta uh, reducerea de personal și noi avem următoarea întrebare. Care sunt efectele acestei măsuri asupra procedurii? Dat, mai ales dat fiind faptul că crește numărul de cauze la Curtea de Justiție. Noi ne temem că procedura riscă să fie uh, lungită prea mult. Am și o întrebare pentru Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor. Costurile de călătorie sunt prezentate aici uh, la modul foarte general. Se vorbește de 85 de mii, de suma de 85 de mii. Aș vrea să știu de ce misiune e vorba și uh, de ce sunt atât de mici aceste costuri de călătorie? Ne puteți da mai multe detalii? Pentru că alte agenții și instituții au prezentat mai detaliate răspunsurile lor uh, despre ce fel de vorba de costuri de călătorie e vorba. Ne puteți spune, deci, despre ce misiune a fost vorba, mai ales de cele în statele membre la fața locului și la instituțiile UE? Și o întrebare pentru toate instituțiile E vorba de criteriul echilibrului de gen uh, în ceea ce privește personalul și uh, când mă uit la personalul curții de conturi, am impresia că în poziții de conducere nu prea sunt femei, sunt subreprezentate. Aș vrea să știu dacă Curtea de Conturi Europeană are vreo inițiativă menită să schimbe această situație. Mulțumesc, începem cu uh, Curtea de Justiție. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește impactul uh, măsurilor de reducere a personalului asupra uh, duratei procedurilor, la ora actuală, Curtea este preocupată mai degrabă de activitatea serviciilor de uh, asistență care uh, au uh, suferit uh, până acum în totalitate reducerea de personal. Curtea s-a străduit să uh, păstreze același număr de angajați în cabinete și în serviciile implicate în procesul uh, de judecată. În ceea ce privește implementarea măsurilor luate la nivel legislativ, reforma tribunalului Trebuie să avem grijă să nu slăbim prea mult capacitatea de lucru a serviciilor lingvistice, care au contribuit foarte mult până acum uh, la reducerea de personal. Trebuie să ne asigurăm că uh, nu apar blocaje în aceste servicii, pentru că capacitatea uh, de lucru a cabinetelor, a tribunalului, a fost consolidată, de fapt, în ultimii ani la fel și uh, personalul uh, avocaților generali, pentru că au fost create încă trei posturi de avocați generali. Deci curtea va face tot ce va putea pentru a încerca să continue uh, acest efort de a spori productivitatea, păstrând același număr de angajați sau chiar reducând numărul de angajați. Pentru ultimul an, pentru 2017, pregătim acum bugetul și ne vom strădui să facem în așa fel încât reforma tribunalului să aibă un impact maxim pe planul eficacității și, uh, de asemenea, să contribuie la reducerea duratei procedurilor. Sigur, Curtea va continua măsurile luate până acum pentru a încerca să reducă uh, termenele. Atunci când cauzele o permit, vom încerca să uh, luăm o hotărâre fără faza orală, vom încerca să și reducem numărul de pagini care trebuie traduse pentru fiecare cauză, analizând cu atenție utilitatea tuturor uh, documentelor din dosar, de la anexe până la uh, piesele de procedură, pentru a încerca să limităm uh, traducerea în măsura posibilului și astfel să reducem și termenele, termenele de traducere și termenele globale ale procedurii. Da Aș dori să mai pun o întrebare suplimentară, dacă îmi permiteți. Uh, colegul Toirer uh, nu trebuie să aibă impresia că curtea uh, se va prăbuși. Trebuie să fie clar că Parlamentul și Consiliul au aprobat mărirea numărului de judecători. Aș vrea să întreb câte posturi de funcționari suplimentare vor fi create astfel la curte, pentru că e o întrebare pe care nu am pus-o până acum și despre care nu am discutat. Vă rog. Reforma tribunalului tocmai a fost aprobată de autoritatea legislativă și prevede consolidarea cabinetelor de la tribunal în trei faze. În prima fază este vorba de o mărire a numărului de judecători de la tribunal 12 judecători suplimentari vor intra în funcție în cursul anului 2016. Crearea celor 12 cabinete suplimentare presupune crearea unor posturi de referendari și de asistenți pentru acele cabinete. Și de asemenea, este necesară și mărirea numărului de administratori și asistenți la grefă. 88 de posturi suplimentare s-au creat pentru această fază inițială. A doua fază va începe în septembrie 2016, va fi integrat, Tribunalul Funcției Publice va fi integrat uh, în tribunal, așadar uh, această jurisdicție va dispărea, iar judecătorii de la, acest, de la Tribunalul Funcției Publice vor fi realocați la tribunal, cu tot cu personalul existent, și se vor crea și niște posturi suplimentare pentru ca cabinetele acestor judecători să ajungă la același număr de persoane uh, cu uh, Uh, cabinetele celorlalți judecători. Apoi, în 2019 vor sosi încă 9 judecători, dar pentru acea fază nu este deocamdată prevăzută consolidarea numărului de funcționari din cabinete. Deci 9 judecători în plus, dar deocamdată nu mai sunt prevăzute alte uh, extindere ale personalului. V-am spus că și la grefă a crescut numărul de angajați, uh, dar vom face această reformă fără să fie deloc extinse serviciile administrative ale instituției, lingvistice, toate serviciile de asistență. Toți vor trebui să lucreze în același număr ca și până acum, dar în 2017 vom avea o revizuire internă um, ținând cont de acordul instituțional privind reducerea de 5%. Președinta, câte posturi sunt prevăzute pentru a doua fază? Ați vorbit de șapte judecători, dar în cabinete câte posturi suplimentare vor fi introduse? Păi, vor trebui să ajungă la același nivel cu celelalte. Fiecare judecător va, are acum un asistent și un referendar la uh, Tribunalul Funcției Publice iar judecătorii de la tribunal au trei referendari fiecare și câte doi asistenți. Așadar, vor fi trei posturi suplimentare pentru fiecare judecător, ar însemna în total 21 sau poate 20, pentru că în cabinetul președintelui uh, este o, un funcționar în plus. Deci avem cam 105 posturi suplimentare în total. În total sunt 88 de posturi. 17 la grefă, 88 minus 17, adică 71, este o cifră care include cabinetele, cei 12 judecători noi și completarea cabinetelor de la Tribunalul Funcției Publice. În total, deci, sunt 88 de posturi, dintre care 17 la grefă. Merci beaucoup. Mulțumesc. Întrebarea domnului Toirer pentru Autoritatea, Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește deplasările, aș dori să vă spun câteva lucruri. Sunt 174 de misiuni în 2014. Costul mediu a fost de 502 euro și 51 de cenți costurile totale fiind de 87.435 de euro. Sunt trei tipuri de misiuni care reflectă cele trei tipuri de activități ale noastre. În primul rând, misiuni legate de funcția noastră de supraveghere. Aici intră deplasări la agenții, instituții ale Uniunii Europene. Eu fel de inspecție ca să vedem care este situația. Le trimitem uh, reprezentanți ca să-i ajutăm să ajungă la nivelul de conformitate dorit. Apoi, ofițerii de protecție a datelor și ei fac deplasări și de două ori pe an trimitem sistematic funcționari la reuniuni ale of organizațiilor oficiilor de protecție a datelor, unde interacționează cu omologii lor și fac schimb de opinii. Cea mai scumpă, dar și cea mai ieftină misiune din 2014 au fost astfel de deplasări. Cea mai scumpă a fost la Madrid și a costat 4.000 de euro. Am trimis un expert la invitația agenției uh, SAT Center, care răspunde în fața Consiliului pentru a discuta despre regulile de protecție a datelor și a primi cele mai noi informații privind conformitatea. Cea mai ieftină misiune a fost o misiune la Maastricht, unde am uh, avut un training uh, pentru unul din ofițerii noștri care a costat 37 de euro. E, mai este vorba apoi de misiuni la reuniuni, conferințe, seminare, uh, la care se discută despre protecția datelor și unde noi încercăm să urmărim aceste chestiuni. Avem o politică explicată clar pe site în acest sens. Vă invit să citiți prezentarea noastră și veți vedea că s-a făcut o schimbare față de uh, situația din trecut. În trecut ne afirmam independența și spuneam că nu trebuie să ne fie rambursate cheltuielile în, în niciun fel dar dată fiind politica de austeritate, a devenit necesar să justificăm cheltuielile din banii contribuabilor și atunci am actualizat informațiile de pe site. Am spus că dacă o organizație organizează conferințe uh, care ni se par utile în munca noastră sau care oferă formare și oferă un loc pentru unul din angajații noștri, trebuie să profităm de ocazie al treilea uh, domeniu de misiuni este cel al cooperării, cooperarea cu autorități naționale de protecție a datelor. Venim cel mai adesea la Bruxelles, dar ne întâlnim și cu autorități internaționale. O dată pe an are loc o reuniune undeva în Europa, uneori în Europa, alteori în lume și cooperăm cu organizații internaționale. Vom trimite o echipă, de exemplu, peste două săptămâni la Geneva la un eveniment de acest gen. Mulțumesc! Și acum Curtea de Conturi privind echilibrul de Thank you very much. We're... Mulțumesc! În 2012, Curtea a lansat un plan de șanse egale pentru a ameliora situația echilibrului de gen, mai ales la nivelul de management al curții. Am realizat o evaluare anul trecut, din păcate rezultatul nu a fost satisfăcător. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, rezultatele nu sunt uh, cele pe care ni le doream și cu ajutorul Agenției Europene pentru Șanse Egale, cu sediul la Vilnius, am redefinit organigrama, am redefinit acțiunile care trebuie întreprinse și sperăm ca situația să se amelioreze. Până atunci pot să vă spun că la ultima reuniune a curții, curții în decembrie, curtea a numit uh, trei uh, manageri, cum ar fi șef de unitate, se numeau în trecut, și dintre aceștia doi erau femei. Mulțumesc, colegul Novakov. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu n-am decât o singură întrebare. Eu îl înlocuiesc pe raportorul din numărul Șakovski și vreau să vă întreb dacă instituțiile ar putea să ne spună în ce măsură țin cont de recomandările Curții de Conturi și de Oficiul Ombudsmanului European. Da, mulțumesc. Păi atunci să începem acum de la urmă, să începem cu întrebarea cu răspunsul din partea ombudsmanului. Mulțumesc foarte mult. Singura recomandare pe care sper să o implementăm este cea pe care o recomandăm și altora, o ștachetă foarte ridicată pe care o plasăm la Curtea de Conturi de obicei, pentru că am ridicat bugetul, nu avem multe recomandări dar toate care au venit de la Curtea de Conturi le-am implementat. Vă rog, domnul Doxe. Domnul Doxi? E rândul dumneavoastră. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu Curtea Europeană de Conturi, nu am avut recomandări de patru ani. Când am avut recomandări în 2009, am implementat-o. Sau le-am implementat. În ceea ce privește ombudsmanul, am raportat în fața acestei comisii și ați văzut uh, răspunsul la cele trei recomandări. Am răspuns la toate cele trei recomandări pe care ni le-au adresat. Domnul Voianic, vă rog. Mulțumesc. În uh, ceea ce privește Curtea de Conturi, nu am avut nicio remarcă, n-am primit nimic, deci răspunsul e simplu. Și în legătură cu ombudsmanul, la da, ombudsman uh, am avut două cereri una se referea la accesul la documente și acolo am avut uh, un uh, aviz favorabil și a doua se referea la punerea în aplicare a procedurii pentru informatori, ceea ce am făcut. Persoanele care oferă informații uh, au fost gestionate în sensul în care mi s-a făcut recomandarea și împreună cu Comitetul Economic și Social. Domnul Blanar. Da, mulțumesc, doamnă președinte în legătură cu Curtea de Conturi s-a urmat, de fapt, recomandarea primită, după cum am zis deja în comentariul anterior, când a fost vorba de procedurile de achiziții publice, am stabilit un serviciu, un cadru unității financiare pentru a putea urmări aceste chestiuni, pentru a încerca să remediem problemele. În legătură cu uh, ombudsmanul, am a avut aceeași remarcă ca cea pe care a avut-o Comitetul Regiunilor și am mai răspuns odată la acest lucru. Am spus că am finalizat un aviz uh, pe cu privire la drepturile și regulile care gestionează statutul de whistleblower și că așteptăm uh, ca ofițerul pentru protecția datelor să ne dea avizul și uh, opinia, iar uh, Comitetul de Personal de asemenea așa transmis opinia astăzi. Deci e o chestiune de zile sau de săptămâni până când putem să ajungem să urmăm uh, procedura mai departe pentru a finaliza această problemă. Domnul Garcia, mulțumesc. În ceea ce privește recomandările și remarcile pentru Curtea Europeană de uh, Conturi, n-am avut remarci pentru Curtea de Conturi, desigur, aș vrea să extind uh, însă întrebarea și la auditorii externi și interni, pentru că știți că um, Curtea Europeană de Conturi este auditată la rândul ei de către o companie externă și avizul acestei companii uh, a fost pozitiv, însă s-au făcut câteva recomandări prin scrisori uh, din partea managementului respectiv și le-am implementat foarte îndeaproape. În legătură cu ombudsmanul, singura recomandare a fost decizia despre whistleblower, decizia din octombrie 2014 și am urmat această recomandare. În ceea ce privește Curtea de Justiție, nu am primit din partea Curții de Conturi recomandări deja de mai mulți ani. Același lucru și pentru mediatorul european, pentru ombudsman. Însă, în ultima vreme, numai pentru regulile interne am primit o recomandare cu privire la whistleblower. Curtea de Justiție a transmis un proiect de decizie Comitetului Personalului care ar trebui să-și dea opinia până în 18 ianuarie. În legătură cu celelalte decizii care au fost adoptate în 2014, niciuna nu a dus la recomandări toate s-au încheiat prin constatarea absenței mismanagementului din partea Curții de Conturi. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Ayala Sender, vă rog. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc. Și vreau să le mulțumesc secretarilor generali de la diferitele instituții pentru informațiile pe care ne le-au furnizat. Le mulțumesc pentru răspunsurile în scris și pentru răspunsurile orale pe care ni le dau. În primul rând, deși dumneavoastră v-ați referit la numărul de judecători, ați spus că Tribunalul Funcției Publice va fi practic acum uh, integrat în uh, Curtea de Justiție. Aș vrea să vă întreb deoarece pe mine mă îngrijorează acest lucru. Ceea ce privește Tribunalul Funcției Publice, avem sentințe foarte interesante care ne-au ajutat să îmbunătățim uh, modul în care activează funcția publică europeană. Acum, va fi doar o sală acest tribunal funcției publice, deci nu știu cum se vor organiza lucrurile, însă aș vrea să știu cum va fi protejată această jurisprudență și această capacitate pe care o avea Tribunalul Funcției Publice. Către Curtea de Conturi acum, care cred eu că a înregistrat multe îmbunătății, referitor la personal. Cum îmbunătăți situația legată de diferența de angajare între bărbați și femei? Știm că în ceea ce privește pe auditori, femeile au fost subreprezentate. E o profesie care încet, încet își îmbunătățește repartizarea în funcție de sex, însă aș vrea să știu ce veți face pentru a îmbunătăți lucrurile. Și Având în vedere că acum la Curtea de Conturi are loc o reformă importantă care începe să dea roade. Aș vrea să știu în ce fel auditorii care deja uh, fac um, uh, audit pe rezultate, deci vreau să știu ce fel de training vor primi aceștia. Acum, Comitetul Regiunilor. Avem un nou caz al domnului Vasco. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ne spuneți că sunteți pe cale de a aproba strategia în legătură cu protejarea celor care denunță situații de proastă gestionare a instituțiilor. Ar vrea să știu, așa numiți whistleblowers, ar vrea să știu dacă se va face sau nu. Am vrea niște date mai exacte al doilea rând. Fostul secretar general. Văd că ai și la pensie niște condiții foarte bune și avantajoase, să în același timp e și profesor la mai multe instituții. Aș vrea să știu dacă dumnealui a cerut permisiunea instituției dumneavoastră de, pentru a lucra în plus. Uh, pe lângă faptul că primea o pensie mai mult decât frumușică. Acum, resursele umane. În cazul domnului Vermejo, pe care îl urmăresc de ceva timp, există o serie de comentarii care fac parte, să zicem așa, din cazuistica anului 2011, care, iată, s-a repetat și în 2015. E vorba de acest informator, această persoană care a denunțat Uh, proastă administrare, există și sentințe, deci aș vrea să știu ce se va întâmpla. Nu e posibil ca unei persoane care îi se poate recunoaște pe viitor faptul că a fost maltratat a fost prost tratat în, continuate ca, în, în calitate de informator, deci nu e posibil să rămână în continuare anumite elemente critice. la un moment dat, la ECOSOC nu exista această politică cu privire la whistleblowers, însă acum există. Deci ce se va întâmpla retroactiv cu acest caz? Pentru ce ore? Referitor la faptul că traducătorii au fost absorbiți de serviciile Parlamentului. Noi ni s-a părut că era ceva interesant pentru Parlament, însă totuși ce a avut de câștigat Comitetul Regiunilor până la urmă. Și același lucru e valabil și pentru ECOSOC. Deci, dincolo de videoconferințe și așa mai departe. Uh, Vreau să știu dacă membrii CEOR sau dacă membrii RECOSOC au dreptul să ceară serviciului IPRS de la Parlament studii informative de care dispune Parlamentul sau nu. Acum, pentru Autoritatea de Protecție a Datelor. Țin să vă felicit. Dumneavoastră sunteți uh, nou în funcție, n-am avut timp să colaborăm în profuzime și aș vrea să vă pun o întrebare în legătură cu Olaf. aveți aceeași autoritate de protecție a datelor. Au existat uh, filtrări de informație în legătură cu anumite rapoarte OLAF. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu această politică și aș vrea să știu cum anume noua politică de transparență pe care eu o sprijin atât pentru ombudsman cât și pentru Olaf politică prin care se dorește punerea în circulație a unor rapoarte mai vechi ale OLAF, cum ar fi un raport uh, cu privire la Sahara Occidentală și la poporul de acolo. Deci vreau să știu ce politică de protecție a datelor este utilizată în aceste situații. Unor nu e clar ce cadru de protecție a datelor trebuie să se dea acestei noi politici de transparență care uneori are și anumite părți mai vulnerabile. Pentru ombudswoman. Ați vorbit despre îmbunătățirea comunicării. Ne-ați spus că ați modificat modul în care se evaluează vizibilitatea activității instituției dumneavoastră. Aș vrea să știu uh, mai multe detalii, deși ne-ați dat anumiți indicatori. Și de asemenea, ce anume faceți pentru a îmbunătăți echilibru între uh, bărbații și femeile angajați în instituțiile dumneavoastră? Începem cu curtea de conturi, vă rog. Mulțumesc, doamne Ayala sender pentru întrebările adresate Curții de Justiție. E vorba de urmările dispariției Tribunalului Funcției Publice, care urmează să fie înglobat în an 2016. Vă reamintesc că tribunalul care va absorbi aceste posturi de judecători de la înființarea sa niciodată nu a încetat să-și exerciteze și uh, competențele legate de afacerile publice. A fost tribunal de primă instanță, practic, în acest domeniu de la crearea sa și între timp Deci, de asemenea, judecătorul de acolo trebuia de asemenea să confirme sau să infirme deciziile și hotărârile luate de uh, Tribunalul Funcției Publice. Deci nu le lipsește expertiza. Trebuie însă reorganizată activitatea pentru a reveni la situația în care acest tribunal va fi de primă instanță. Pentru că oricum acest judecător era judecător de la Curtea de Apel. Uh, deci va trebui puțin reorganizată activitatea pentru asumarea acestei noi funcții. Acum, dispariția Tribunalului Funcției Publice nu înseamnă că va dispărea și jurisprudența acestuia. Această jurisprudență există, va fi în continuare o referință în cadrul uh, pentru soluționarea cauzelor viitoare ale tribunalului. E o jurisprudență care, ca orice altă jurisprudență, nu e neapărat obligatorie pentru judeca- judecători, nu va marca neapărat evoluția lucrurilor. E o uneltă la care recurs judecătorii când își desfășoară activitatea. Curtea de Justiție crede că, pe ansamblu, contenciosul nu va avea de suferit de pe urma acestei modificări prin care pur și simplu se simplifică arhitectura uh, în doar două jurisdicții. Domnul uh, Garcia. Ca să-i răspund doamnei aia la sender, Curtea de Conturi are un plan cu privire la egalitatea de șanse din 2012. Din păcate nu a dat rezultatele scontate, deși s-au făcut progrese. Trebuie să vă spun că acum cam 50% din uh, auditori sunt uh, femei, deci cifrele sunt uh, cam egale. În ceea ce privește funcționarii, curții de conturi, procentul e cam același. Și printre măsurile lansate avem măsuri care au ca scop conștientizarea faptului că trebuie încurajată egalitatea, trebuie menținută diversitatea, care e importantă la toate nivelurile. Am uh, organizat și ateliere, directoarea Agenției uh, pentru Șanse Egale de la Vilnius a participat, s-a evaluat planul cu privire la egalitatea de șanse, de asemenea am lăsat o rețea femeilor auditor și de asemenea încurajăm numirea doamnelor în calitate de șefe de misiune. Le încurajăm de asemenea să participe la cursurile organizate de Școala Europeană de Administrație, cursuri pentru manager, pentru șefii de unitate. Iar în ceea ce privește pregătirea profesională, și performanța. Anul trecut am încheiat un acord cu Universitatea din Lorena, de la Nancy și Metz. Avem o colaborare cu așa numita Universitate a celor trei regiuni, Luxemburg, Liege și uh, și Starbucken pentru a contribui în mod pozitiv la formarea auditorilor noștri. Planas, bitte. Muchas gracias, Domnul Blana. Mulțumesc pentru întrebări, doamnă deputat. În ceea ce privește așa numiți whistleblowers, informatorii, cei care denunță problemele, după cum știe doamna deputat, în statutul funcționarilor europeni, în reforma din 2014, există norme materiale ceea ce privește aceste persoane, însă aceste norme pot fi, bineînțeles, completate, așa cum a cerut recent ombudsmanul. Așa cum am spus înainte în prezentarea făcută și în răspunsurile la alte întrebări, ca urmare a adoptării unei decizii comune cu Comitetul Regiunilor. S-a părut că era important, dat fiind că o mare parte din servicii sunt comune oricum între ECOSOC și CEORE, serviciile de logistică și de traducere. Deci am hotărât să colaborăm pentru a avea o poziție comună. Momentul de față așa cum a fost informat de comitetul de personal, există un termen de două luni pentru că autoritatea de protecție a datelor să-și dea avizul, după care îl voi supune uh, înaintea uh, pentru semnare la um, președintele Kosovo. Consecrat nu a existat aici un vid legislativ. Acum, în ceea ce privește fostul secretar general, îmi închipui că vă referiți la predecesorul meu. Dacă așa e cazul, dacă vă referiți la predecesorul meu, vreau să vă spun următorul lucru. După cum știți, în urma unui dosar administrativ, dumnealui a fost declarat uh, invalid. Când eu am intrat în funcție, am putut vedea într-adevăr că dumnealui uh, desfășura anumite activități docente în anumite centre, de aceea noi am lansat acest dosar pentru a verifica dacă există o invaliditate între uh, faptul că a fost declarat invalid și desfășurarea acestor activități. Interesatul a solicitat să-i se declare compatibilitatea și după avizul medical corespunzător, Uh, răspunsul a fost pozitiv. Acum, referitor la cazul domnului Vermejo, un caz din 2009, dacă mi-admitesc eu bine, poate chiar și dinainte de 2009. După cum știți dumneavoastră, doamnă deputat, există mai multe proceduri uh, judecătorești judiciare în curs între domnul Vermejo și administrație. Multe din sentințe au fost favorabile administrației, uh, Domnul Vermeho a făcut și recurs la multe sentințe. Deocamdată situația lui este de invaliditate, deoarece a depășit termenul maxim de invaliditate provizorie. Am fost consultați și de către administrația din care provenea el înainte să devină funcționar european pentru a examina dacă dumnealui poate presta sau nu servicii acum, dat fiind că a fost declarat invalid de către instituția noastră. Am fost informați că dumnealui intenționează să desfășoare astfel de activități. Și referitor la ce spuneați dumneavoastră, dacă regulile privind informatorii ar putea duce la o situație mai favorabilă pentru domnul Vermejo din punct de vedere juridic. Așa cum am spus înainte, tot ceea ce ține de whistleblowing e acoperit în statutul reformat în 2004. La doilea rând, EcoSocul actual, al cărui secretar general sunt, va aplica totdeauna legile existente cu cea mai mare rigoare. Vă mulțumesc. Boianic, Domnul Boianic, vă rog. Mulțumesc foarte mult foarte ușor ce îmi revine mie, nu pot decât să confirm ceea ce a spus colegul meu, domnul Luis Planas. E clar că la Comitetul Regiunilor am avut un sistem uh, care gestiona whistleblowerii din 2004 în uh, legătură cu EPRS-ul la aceeași situație. Avantajul membrilor noștri este că ei sunt uh, tratați în funcție de, uh, în ceea ce privește accesul la EPRS la fel, adică dreptul de a primi uh, la cerere studii detaliate și orice membru primește informații generale care la cerere de asemenea pot fi adaptate dacă e nevoie, de exemplu pentru <coughs> evenimente specifice. EPRS-ul ne-a oferit, de exemplu, newsletter-uri speciale pentru plenarele noastre și alte evenimente. Există o interacțiune în două sensuri. EPRS-ul, deci, se poate adapta la cerințele membrilor și din acest punct de vedere putem spune și că avem o colaborare foarte bună. Mulțumesc! Frau Gminder, bitte. Doamna Cminter, da, mulțumesc. Cred că vă referați uh, la vizibilitatea uh, indicatorilor noștri chei, cheie. În 2014 am uh, avut un sistem de măsurare a acestora și am limitat toate uh, categoriile de actori într-un singur uh, indicator, apoi în 2015 am împărțit în două aceste uh, activități, activitățile de media și so- media sociale de ceilalți actori, adică internet și alte platforme și codurile de uh, și ceea ce avem uh, ca intervenții din partea altor actori care participă la uh, site-ul nostru. În ceea ce privește calitatea de gen, avem uh, trei uh, șefi de unitate care sunt de gen feminin și din opt aceasta și în ceea ce privește managementul uh, ierarhia superioară avem o singură femeie, adică eu. Aceasta însă este o cifră din 2015, nu e neapărat reprezentativă pentru 2014. Mulțumesc! aber für uns auch wichtig. Dankeschön. E importantă pentru noi, domnul Doxi, vă rog. Thank you, thank you, Madam Chair. <clears throat> With regard to the question by... Mulțumesc, doamnă președinte. Întrebarea din partea doamnei Ayala Sender. Vreau să subliniez că Olaful care este o parte din instituțiile europene, trebuie să respecte regulamentul 149 uh, din 2001 și regulamentul 45 din 2001 pe protecția datelor. Activitatea noastră în legătură cu OLAF-ul este de îndrumare și supraveghere. În ceea ce privește îndrumarea, am produs două documente care sunt importante. Primul cu privire la accesul public la documentele care conțin date personale din martie 2011 îl puteți găsi la documente pe site și acestea sunt documente de context. Recomandăm aici o abordare proactivă față de transparență și recomandăm instituțiilor, inclusiv Olafului, să fie cât se poate de proactive despre uh, transmiterea informațiilor, uh, desigur, atunci când nu uh, aduce niciun prejudiciu persoanei respective. Suntem foarte pozitivi în legătură cu reconcilierea acestor două regulamente. Avem, dacă există dubii, atunci se poate consulta expertul local pentru protecția datelor și se produce un al doilea document, am produs de fapt un al doilea document în uh, decembrie 2012, în care spune că dacă ofițerul pentru protecția datelor are un dubiu în legătură cu menționarea sau nu al numelui unei persoane, atunci putem uh, să fim noi uh, folosiți ca um, consultante și deci putem să oferim un aviz. Apoi vom face o analiză, facem o analiză oricum la fiecare doi ani despre fiecare instituție și după aceea raportăm despre rezultatele acestei analize și ne ocupăm și de plângeri. Cred că nu este nicio surpriză pentru dumneavoastră să constatați că au existat plângeri împotriva Olafului pe care le-am gestionat. Mulțumesc, doamnă președinte! M-am mai pus și eu pe lista vorbitorilor, dar am doar două întrebări scurte. Prima întrebare, de fapt, o pun către toată lumea, dar e destul dacă îmi răspunde Curtea de Conturi, domnul Garcia. A spus uh, întrebarea cu privire la pensia medie, pensia cea mai ridicată și pensia medie din 2014, care a devenit uh, caducă pentru că au ieșit la pensie anumite persoane din cadrul personalului. Puteți să ne spuneți de unde aveți această informație? De unde știți ceea ce ne-ați scris aici? Aceasta e întrebarea 15 și răspunsul la 15. De unde știți? Cu toții ați răspuns, în afară de Curtea de Justiție, care ne-a răspuns că nu știe și că trebuie să ne adresăm comisiei, de aceea vă și pun întrebarea. Noastră ați răspuns cu toții și vă mulțumesc. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră atunci de unde știți și reprezentantul Curții de Justiție vreau să îmi spună dacă poate de ce nu știe acest lucru când toți colegii dumneavoastră știu și ce se poate face pentru ca să ne răspundeți dumneavoastră pe viitor la această întrebare. Cred că nici data trecută nu ne-ați răspuns la întrebarea aceasta. Vreau să vă rog să ne răspundeți ne răspundeți acum de unde știți, de ce nu știți. Și a doua întrebare se referă la Curtea de Conturi, de uh, Curtea de Justiție, de asemenea durata procedurilor, pentru că avem uh, o durată medie a procedurilor pe care ne-ați dat-o pentru Curtea de Justiție și pentru Tribunalul Funcției Publice, dar nu ne-ați dat uh, pentru Curtea, Tribunal, Curtea Generală. Și aici avem mai mult am vrea să știm care sunt cifrele pentru durata media procedurilor, dacă puteți să faceți acest lucru. Domnule Garcia, dacă puteți începe înainte să dăm în final uh, reprezentantului curții cuvântul. Vă rog, domnule Garcia. Da, mulțumesc. Această informație vine de la de la contabilitate despre pensii. Acestea sunt gestionate, aceste informații sunt gestionate de oficiul de plăți și bănuiesc că vom putea să întrebăm ofițerul pentru protecția datelor despre serviciul pentru pl- de plăți, îmi cer scuze, să ne spună câte ceva, dar oricum răspunsul acesta venea din partea serviciului de contabilitate. Da, mulțumesc. Reprezentantul Curții de Justiție, vă rog. De ce nu știți ceea ce știu ceilalți? Și întrebarea despre durata media procedurilor la, în fața curții. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu informațiile despre pensii, din 2004, în baza dispozițiilor statutului, Curtea de Justiție nu mai uh, execută plata directă a pensiilor, așa cum a spus serviciul de plăți. Noi fixăm uh, dreptul de pensii. Noi, uh, în conformitate cu decizia AIPN-ului, nu mai facem acest lucru și sperăm ca ceilalți să poată să ofere uh, informațiile, deci serviciul de plăți să refere, să ofere aceste informații informațiile noastre, limitându-se deci la non-disponibilitatea actuală a datelor care, de care este situația actuală în momentul de față în fața Comisiei pentru Plăți. Poate că le putem uh, transmite după ce le cerem de la PMO. În uh, legătură cu durata media procedurilor, am, primit un, am trimis un răspuns la întrebarea la numărul 7 am primit aici durata media procedurilor la Curtea de Justiție și în fața Tribunalului Funcției Publice. Avem aici la dispoziția noastră chiar statisticile despre durata media procedurilor pentru 2014. Nu avem încă datele pentru 2015. Pentru 2014, la Curtea de Justiție, durata medie pentru afacerile judiciare a fost a fost de 15 luni. Cea mai joasă medie din 2007, în 2007 media era de 19,3 luni și a coborât până la 15 luni în 2014. Iar în ceea ce privește recursurile directe, durata în 2014 a fost de 20 de luni, în scădere față de anul trecut, de anul precedent, dar e vorba de o valoare medie din 2007-2014. Pentru Curtea de Apel am înregistrat pentru 2014 o durată medie de 2,5 luni, ceea ce cu rezerva anului 2010, unde aveam 14 luni, este cea mai scăzută valoare din 2007 de asemenea. Pentru Tribunalul Funcției Publice, durata procedurilor este mai ridicată, ceea ce reflectă, de fapt, și contenciosul atipic al acestui tribunal, mai ales pentru, a fa- pentru uh, spețe foarte complicate de contencios economic, de exemplu. Procedurile merg de la 32,5 în 2014, luni, până la 45,8 pentru afacerile sau spețele despre concurență și 18 luni pentru proprietatea intelectuală, iar pentru alte recursuri directe 22 de luni și pentru uh, întrebările prejudiciare și uh, apeluri, nu, cer scuze, pentru apeluri, uh, 17,1 luni pentru spețele care au fost uh, stabilite prin sentință și altele prin 9,1 prin, pentru cele care au fost uh, stabilite prin ordonanță. Mulțumesc. Ați putea să ne răspundeți, vă rog, și la întrebarea 26, înscris despre pensii, așa cum au făcut-o și celelalte instituții și puteți, uh, pe baza cifrelor pe care ni le-ați transmis acum și pe care nu le avem încă în chestionar, să ne transmiteți aceste cifre și înscris ca să nu facem greșeli? Mulțumesc foarte mult. Da, sigur, doamnă președinte. Bine, mulțumesc foarte mult. Am ajuns la finalul acestei reuniuni a audierii noastre. Vreau să mulțumesc foarte mult în numele tuturor raportorilor și uh, vreau să vă invit din nou să veniți la cocktailul nostru pentru ca să ciocnim uh, pentru a ne ura reciproc la mulți ani. Oricum vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare și uh, cu siguranță vom rămâne în legătură. Vă mulțumesc și se încheie ședința.